Bună ziua și bine ați venit la întâlnirea Comisiei uh, Dezvoltare, care este dedicată astăzi în întregime, dedicată temei siguranței alimentare. Începem prin adoptarea ordinii de zi. Vreau să știu dacă există obiecții sau comentarii în legătură cu proiectul uh, de ordine de zi. Dacă nu, uh, ordinea de zi se consideră adoptată. Deci uh, am mare plăcere să deschid această dezbatere publică la care am invitat un mare număr de experți de prim rang. Vă mulțumesc uh, tuturor și mai ales celor care au călătorit uh, de departe pentru a veni astăzi aici. Aș vrea să vă anunț o schimbare în program. Din păcate, domnul Rudolf Bunțel, expert la panelul 2, nu poate fi alături de noi astăzi, dar am primit uh, contribuția sa scrisă și comentariile din partea societății civile. Tema siguranței alimentare este atât de importantă și, din păcate, atât de actuală încât comisia noastră a decis în mod excepțional să organizeze o audiere de o zi întreagă Sperăm să putem discuta în profunzime subiectele care sunt în aceeași măsură complexe și controversare. Criza umanitară actuală care atinge cornul Africii și afectează aproape 13 milioane de persoane cere răspunsuri nu numai urgente, ci și durabile pentru a uh, rupe în sfârșit acest cerc vicios al foametei și insecurității alimentare în această regiune. Date fiind amploarea crizei, comisia noastră a decis uh, să se deplaseze la fața locului la sfârșitul lunii octombrie pentru a analiza situația și pentru a evalua impactul uh, ajutoarelor europene. Audierea de astăzi nu se referă la criza actuală, ci se dorește a se focaliza pe motivele structurale ale insecurității alimentare și posibilitățile unor, uh, de a avea răspunsuri politice pe termen uh, lung și mediu. Aș vrea, uh, deci, ca, dacă ne permite timpul, să dăm cuvântul nu doar membrilor, ci și celorlalți participanți pentru uh, a asculta uh, pentru a face comentarii și a pune întrebări experților. Deci aș vrea să vă rog dinainte să respectați uh, timpul de vorbire. Fiecare are multe de spus, bineînțeles, dar trebuie să facem în așa fel încât toată lumea să aibă ocazia să ia cuvântul. Deci Aș vrea să respectați cu toții timpul de vorbire. Acum aș vrea să vă prezint cei doi oratori din această primă sesiune. E vorba de domnul David Nabarro, reprezentant special al secretarului general ONU pentru securitate alimentară și nutriție și în același timp coordonator al echipei speciale de înalt nivel uh, pentru criza mondială și securitatea alimentară în prezentarea sa ne va expune progresele și provocările în uh, cadrul acestei reacții globale la criza alimentară. Un al doilea invitat este domnul Mamadou Sissoko, președintele rețelei de organizații uh, țărănești și a producătorilor din Africa de Vest. Uh, domnul Sissoko ne va vorbi despre securitatea alimentară și politicile necesare. Înainte de a le da însă cuvântul, doamna Eva Jolie, președinta comisiei noastre, va spune câteva cuvinte de introducere. Deci, 5 minute, doamna Jolie, îi dau cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult. Bine ați venit. Este o zi foarte importantă pentru noi, pentru Comisia DEVE, pentru că noi credem că problema siguranței alimentare este una dintre cele mai importante despre, de care ne-am ocupat vreodată. Am organizat uh, această audiere pentru că nu putem ignora ceea ce se întâmplă în cornul Africii. Constatăm că amploarea crizei alimentare este imensă. Se uh, vorbește despre uh, creșterea uh, foarte rapidă a prețului petrolului, despre schimbările climatice care afectează producția agricolă în țările în curs de dezvoltare și de foarte mulți alți uh, factori care influențează securitatea alimentară. Criza alimentară din 2008 a atins 100 de, a împins 100 de milioane de persoane în pragul sărăciei, iar în 2010 alte 44 de milioane de persoane au fost afectate. E vorba de o, un număr de persoane dublu față de populația Franței care suferă de foame în ultimii trei ani. În 2011 un uh, african din șapte nu uh, se hrănește cum trebuie, iar previziunile nu sunt deloc uh, optimiste. Aceste lucruri nu sunt uh, un accident și avem și noi o răspundere considerabilă. Fără a anticipa concluziile acestei zile de audiere, aș vrea să vă rog să lansez câteva subiecte de discuție și sper să avem o, uh, o dezbatere fructuoasă ar trebui să uh, luăm în considerare coerența politicilor europene față de țările în curs de dezvoltare. Trebuie um, amplificat um, ajutorul acordat uh, uh, producției agricole și țărilor care subvenționează, țărilor în curs de dezvoltare care subvenționează producția agricolă și exportul. Trebuie să definim, să ajutăm aceste țări să-și definească propria strategie alimentară și propria rețea de distribuție pentru piața locală. A trebui să uh, proiectăm noi instrumente de luptă împotriva uh, foamei pentru a combate acapararea terenurilor, uh, creșterea emisiilor de uh, dioxid de carbon și specula. până în 2050 populația uh, Africii va depăși 3 miliarde de persoane, ceea ce uh, cere uh, o producție agricolă în creștere cu 70% în această perioadă. Adesea, la cererea țărilor beneficiare, se reduc sumele acordate producătorilor agricoli. În dauna producătorilor și a piețelor locale. Acest lucru este inadmisibil și este inadmisibil că noi n-am reușit să uh, combatem uh, specula cu materii prime în domeniul agricol. În lipsa investițiilor speculatorii au pătruns pe piața uh, produselor agricole, crescând volatilitatea prețurilor, deja accentuată de uh, creșterea cererii pe piețele emergente și datorită uh, schimbărilor climatice în țările exportatoare. Totuși, Uniunea Europeană preferă să se ocupe de alte probleme decât să uh, atace dezechilibrele și uh, inegalitățile sistematice, de sistem care uh, afectează uh, piațele alimentare mondiale. Agricultura ar trebui să ar trebui să fie o activitate care să uh, hrănească pe toată lumea și nu să îmbogățească o anumită categorie socială. Agricultura este însă astăzi responsabilă pentru creșterea efectelor, eh, creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru dispariția anumitor eh, specii și așa mai departe. Modelul nostru agricol este unul ipocrit, eh, nu mai este sustenabil și nu mai putem pretinde că nu mai putem pretinde că luptăm uh, împotriva schimbărilor uh, climatice atunci când uh, practicile noastre agricole recurg la despăduriri și la modificarea reliefului. Trebuie să facem apel la agroecologie conservând nivelul de producție, dar păstrând în același timp și calitatea mediului prin uh, folosirea unor uh, noi tehnologii. Exemplul Etiopiei este unul groaznic. Ea abandonează agricultura în schimbul uh, investițiilor internaționale. Anumite regiuni descrise de ONU ca fiind în situație de criză, milioane de teren din cel mai fertil este exploatat cu o productivitate printre cele mai scăzute din lume. Trebuie să găsim uh, în Libia, de, de asemenea, uh, în, uh, în Libia am văzut contractul dintre Libia și Mali, prin care Gaddafi a cedat sute de mii de hectare pe zero euro. Uh, companiile uh, europene plantează uh, sute de hectare de uh, palmieri în detrimentul agriculturii locale pentru a satisface angajamentul european de luptă împotriva uh, schimbărilor climatice. Aici localnicii lucrează Uh, libienii lucrează pentru 70 de eurocenți uh, pe zi. Obiectivele directivei privind uh, energiile regenerabile trebuie revăzute și trebuie să vedem care sunt regiunile afectate de uh, foamete pentru a le ajuta. Uniunea Europeană are un rol foarte important pentru în implementarea unei adevărate justiții a securității alimentare. Această zi este un prim pas, credem noi, în direcția corectă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Jolie, și dau cuvântul acum domnului David Nabaro pentru zece minute. Just first of all, thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult pentru invitația de a fi aici și pentru a îl reprezenta pe domnul Ban Ki-moon, secretarul general al Națiunilor Unite, la această audiere publică foarte importantă, asta în urma rezoluției care a fost aprobată. Aș dori să uh, salut uh, inițiativa doamnei Jolie, din observațiile căreia am văzut că înțelege în profunzime situația și de asemenea doresc să îmi exprim aprecierea pentru activitatea celorlalți colegi prezenți astăzi aici. În lumina celor expuse de președinta noastră acum, se vede clar că deciziile politice din uh, țările africane deseori vin în urma unor decizii din Europa, America sau alte națiuni OECD. Nu putem uh, pleca de la premisa că asigurarea securității alimentare pentru populațiile sărace este doar responsabilitatea lor. De aceea este important că parlamentarii iau această chestiune în serios. În următoarele 8 minute Aș dori să vă expun uh, încercarea mea de a găsi o oarecare rațiune în aceste provocări globale și uh, sper că există acțiune colectivă pentru a face progrese în anumite domenii. Desigur, în fiecare domeniu trebuie făcute alegeri politice, nu sunt chestiuni uh, ușoare de rezolvat. De aceea este, îmi revine mie misiunea de a vă oferi analiza Națiunilor Unite asupra modului în care astfel de alegeri politice au fost făcute după 2008, când au uh, crescut foarte mult prețurile la alimente. Într-un document care se numește cadrul uh, cuprinzător de acțiune al Națiunilor uh, Unite, uh, am uh, expus aceste gânduri și noi, în loc să punem accentul pe mâncare, punem accentul pe oameni, în special accesul acestora la alimente, dar nu doar la cereale, ci la elementele nutriționale de care au nevoie și asta în mod constant. Nu e vorba doar de accesul la mâncare, este vorba și de traiul celor care produc alimente, a fermierilor, a micilor procesatori și a modului în care producția de mâncare afectează durabilitatea terenurilor noastre, a aerului pe care îl respirăm, a apelor noastre. Este o schimbare radicală pentru că securitatea alimentară nu se mai referă doar la volumul total produs, ci și la contextul în care se produce uh, oamenii care uh, produc alimentele, cei care le consumă și climatul în care operăm. Acum an, punem accentul mult mai mult pe varietate. Pe lângă cereale, încercăm să punem accentul pe <clears throat> legume, de asemenea și uh, animale, în special uh, animale mici, cum ar fi păsările. Apoi uh, pescuitul, analizăm condițiile în agricultură și în pescuit și funcționarea piețelor. Pe scurt, oamenii sunt importanți atunci când vorbim de securitate alimentară, producătorii mici sunt importanți, în special femeile și procesatorii mici cu condiția ca deciziile politice să pună în centrul lor oamenii și uh, resursele noastre naturale, atunci uh, șansele de securitate alimentară și durabilitate sunt mult mai mari. Și această schimbare se produce în momentul de față. Care sunt actorii care activează în aceste domenii? Bineînțeles, guvernele naționale, dar nu doar guvernele naționale acționând de unele singure sau influențate de câțiva lobbyiști uh, singulari, ci vedem acum că guvernele acționează împreună cu organizații ale societății civile împreună cu asociațiile de agricultori, care au recunoscut că misiunea lor este de a oferi dezvoltare durabilă. Există și inițiative regionale în Africa care se bazează pe această abordare proactivă. Și apar tot mai frecvent parteneriate între societatea civilă, guvern și uh, lumea de afaceri deci parteneriate public-private, care pot aduce beneficii mult mai mari. Însă aceste procese trebuie să funcționeze și pentru aceasta avem nevoie de noi metode de lucru și nu de o nouă birocrație și instituții instituții noi, ci de stabilirea unor alianțe și parteneriate care sunt în măsură să acționeze într-un mod sustenabil, de a implica și parlamentarii, dar și agricultorii, consumatorii, procesatorii, uh, firmele mici, comercianții. Însă, toate acestea cu o abordare uh, care pune în centru său omul. Poate este idealistă abordarea aceasta, însă este singurul mod de a merge mai departe și în special în Asia, Africa, America Latină și în Europa de Est am asistat la noi abordări vis-a-vis -vis de securitatea alimentară, care sunt foarte diferite de ceea ce s-a întâmplat în țările OECD, în special în Europa și Statele Unite în ultimii 40 de ani. Se văd așadar încercări de a transcede acele greșeli care s-au făcut în această parte a lumii în ultimii 40 de ani. De, a- de aceea, politicienii trebuie să se implice nu doar în țările sărace, ci și în cele bogate și să recunoască că există o responsabilitate colectivă. Și de aceea este nevoie de o perspectivă politică corectă în abordarea chestiunilor rămase în discuție. În ceea ce privește comerțul, multe lucruri nu funcționează uh, bine și multe lucruri nu au putut fi soluționate prin runda de la Doha. Însă există greșeli și în ceea ce privește comerțul local și comerțul regional. Aceste Acestea însă pot fi rezolvate fără a apela la OMC. Ce se întâmplă cu funcționarea piețelor? Există dovezi acum că nutriția nu poate fi îmbunătățită decât dacă alimente cu o calitate nutritivă bună sunt disponibile la prețuri accesibile. Însă Până acum, piețele nu au fost privite ca un domeniu cheie pentru intervenția politică. Fără piețe accesibile pentru toți, nu vom asista la progres. Ce se petrece cu lanțul de valoare? 40% se pierde în comerț și în uh, depozite. De aceea trebuie create cooperative de agricultori. Ce se întâmplă cu femeile în agricultură? Dacă guvernele pot să recun- să-și dea seama sau ar putea stimula femeile care practică agricultura, atunci am asistat la rezultate mult mai bune. Așadar, puneți, vă rog, femeile în centrul preocupărilor dumneavoastră atunci când este vorba de decizii politice în agricultură. Ce se întâmplă cu acapararea terenurilor? Am văzut că uh, guverne în Africa uh, doresc să-și asume control în ceea ce privește investițiile străine în terenuri pentru ca acestea să corespundă nevoilor populațiilor lor. Ce se întâmplă cu biocombustibile? Nu ar trebui să existe motive pentru producerea de astfel de biocombustibili care să sărăcească terenurile care sunt atât de necesare pentru producția alimentară. Noi argumentăm în favoarea unui abordări mult mai raționale decât până acum, însă este nevoie de aceeași decizie politică. Nu se va putea obține o îmbunătățire pe termen lung, fără investiții în protecție socială și în plase de siguranță care să fie în beneficiul acelor persoane care se confruntă cu riscuri extreme. Acestea trebuie să fie în favoarea agricultorilor și altor categorii defavorizate și vedem că astfel de plase de siguranță nu au fost constituite în mod satisfăcător. Și nu în ultimul rând, este momentul acum pentru decizii uh, politice, este momentul uh, de a avea un impact și de la nivelul Parlamentului European uh, asupra modului în care funcționează întreaga lume. Însă, uh, în urma adoptării rezoluției, acum trebuie trecut la fapte care să ducă la niște sisteme agricole durabile, care să fie în beneficiul tuturor, care să asigure uh, traiul uh, acelor uh, populații vizate și care, de asemenea, să creeze condițiile necesare pentru adaptarea la schimbările climatice. Țările în curs de dezvoltare au nevoie de acest lucru și au nevoie și de ajutorul Parlamentului European pentru a transcede acele greșeli care s-au făcut în trecut în țările industrializate în ultimii 50 de ani. Mulțumesc foarte mult! Dau cuvântul acum domnului Sisoko pentru 10 minute. Bonjour, euh, Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mulțumesc Parlamentului European și mai ales Comisiei de Dezvoltare care m-a invitat la această discuție. Am apreciat foarte mult intervenția domnului Nabaro, care este într-adevăr un aliat, dar un, ali, un aliat într-un sistem care este gripat. Aș vrea pur și simplu să încep prin a vă spune că Africa, situată la sud de Sahara și grupul AL2, reprezintă 30% din populație care este în situație de nesiguranță alimentară. Dar această situație nu este nici naturală, nici fără ieșire. Anumite strategii au făcut ca aceste situații să se dezvolte în această regiune și să devină structurală. Africa importă hrană în valoare de mai mult de 25 de miliarde de dolari și țăranii africani sunt singurul grup de persoane care pierd bani atunci când muncesc bine și când recolta este slabă. Bineînțeles, oamenii spun că nu e posibil, dar vă asigur că este posibil. Chiar la nivelul uh, uh, asociațiilor mutuale care în numele securității fac asocieri, acest lucru este posibil. Cei care Uh, toate materiile care vin de, din lume, pesticide, erbicide și așa mai departe, fără control, intră în această pierdere. Politicile sunt făcute plecând de la niște expertize și de la modelizări, ignorând complet oamenii, bărbați și femei, care fac munca pentru care politicile au fost stabilite. Dar, cum a spus domnul Nabaro, se afirmă că trebuie să ridicăm producția de cu 60 la, 70% sau cu 40% în viitor, dar pierdem 30% din producția mondială. Deci calculați un pic 30% din producția mondială. În Occident, pierderile se au loc în momentul calibrajului. Știți foarte bine că atunci când produci cartofi, ai cartofi mari, mijlocii și mici, dar ca să le duci într-un supermarket, trebuie să faci triezi și ceea ce nu poate să meargă în supermarket se aruncă. În uh, Africa acest lucru se face între câmp și casă sau între câmp și uh, sat. Ne aflăm într-o situație în care elementele sunt foarte bine cunoscute, dar nu se face nimic pentru a lua în considerare aceste elemente. Fra, uh, Africa trebuie să consume mai mult îngrășăminte, să se deschide pieței, dar către ce piață trebuie să se deschidă Fra, uh, Africa? Există produse de export care nu ne aparțin nouă și care nu fac să uh, se deschidă nicio piață. Este vorba de cafea, cacao și, abanaj, și ananas și produsele noastre alimentare care se găsesc pe propriile noastre piețe. Ori nu ne preocupăm de preocupările care se duc la dezvoltarea acestor piețe. Este, suntem în totdeauna uh, bu, buimăciți uh, în interesul um, piețelor interna internaționale. Când vrem să ne construim o bogăție pe produse pe care alții le valorizează, ne găsim pe calea cea proastă pentru a deveni complet dependenți. Trebuie să recunoaștem pe de altă parte că în Africa, mai mult decât în Europa, 40% din producție este utilizată, folosită pentru, alimentare, pentru alimentație acasă, fie că este vorba de leguminoase sau cereale. Și asta face particularitatea Africii. Acest 40% sunt în afara pieței locale și cu această ajustare structurală care a împiedicat guvernele să financeze agricultura, în momentul în care supraproducția a ajuns la limita superioară în Europa, Banca Mondială a creat condiții pentru ca produsele stocate în Europa să vină ușor la noi cu prețuri foarte mici și după câțiva ani s-au schimbat obișnuințele, abitudinile alimentare ale africanilor Uh, și s-a pus uh, o frână uh, pentru um, utilizarea um, produselor noastre locale. Așa încât culturile noastre și politica noastră agricolă este, nu, nu, nu are o structură nutrițională. În școli, în, de la școala primară până la cea până la universitate, nu se vorbește de valorile nutritive ale culturilor noastre alimentare și foarte adesea atunci când uh, se merge pentru masa școlarului uh, la, la școală, se folosesc produse importate. Deci, pregătim generații întregi care vor întoarce spatele valorilor uh, culinare africane. Ori, cum știți foarte bine, există o legătură fundamentală între biodiversitate, uh, care este în legătură directă cu sistemele agricole și plecând de la produsele agricole pe care le-am dezvoltat, sau uh, dezvoltat și produse alimentare care sunt în cultura noastră. Ori vedeți că destructurarea acestui proces natural face ca referințele și abitudinile noastre uh, alimentare să depindă de o hrană care vine din altă parte. În această situație, Așa cum a spus și domnul Nabaro, țările care suferă în cornul Africii sunt țări în care imobile, imobilele cresc ca niște ciuperci după ploaie și unde lumea occidentală de 25 de ani trimite hrană, dar unde micul țăran nu are dreptul la nimic în bugetele guvernelor nu veți găsi nimic care să spună că guvernul se ocupă de majoritatea populației. În fața unei astfel de situații, prima responsabilitate revine, bineînțeles, Africii. Nu putem să găsim normal ca alimentația, care este prima nevoie a populației, se vină de la Parlamentul European sau de la, din Statele Unite sau de la cooperarea internațională. Pentru că în culturile noastre, uh, vorbesc de, bineînțeles, cultură în ceea ce privește moravuri și cutumele, uh, la noi se consideră că atunci când un tată de familie uh, ajunge la concluzia că nu-și poate hrăni Uh, familia, își face valiza noaptea și dispare, pentru că este un bărbat care nu poate să facă față nevoilor familiei. Ori același lucru trebuie să fie și atitudinea guvernului. Asta înseamnă că noi ar trebui să ne asumăm responsabilitățile. Avem resurse, avem capacități, avem țărani care sunt în stare să hrănească Africa. fratele meu Michel Sal din Africa de Vest uh, o să vă uh, prezinte niște studii făcute în Senegal și din care o să vedeți că în toate aceste țări din Africa țăranii sunt capabili să se hrănească și să facă chiar mai mult. Dar cum știți, agricultura nu înseamnă numai să produci și să mănânci. Trebuie să, să te situezi în interiorul unei politici. La noi s-a vorbit de uh, un cadru, dar acest cadru este un fel de modelizare în care se concentrează pământurile. Și în cazul acesta, au, micii um, fermieri sunt uh, împinși în afară. Așadar, există declarații politice, există acțiuni și atunci ne întrebăm de ce această contradicție. Și răspunsul este că Africa nu a ajuns încă să uh, depășească momentul colonizării. Referința, referința noastră este întotdeauna ceilalți, iar noi ar trebui să ne construim viitorul pe capacitățile noastre și pe evoluția care ne va permite să ajungem la, la progres. Nu suntem europeni, nu suntem indieni, nu suntem chinezi. Avem o istorie, avem culturi și ar trebui să dezvoltăm toate aceste lucruri pentru a depăși această situație. Ori acesta ar fi primul principiu, ori știți foarte bine că Africa rămâne invizibilă atunci unde, acolo unde ar trebui să fie vizi, vizibilă. Noi suntem în afara Organizației Mondiale a Comerțului și ori știți că o, această organizație face totul, dar nu pentru uh, Africa, ci pentru uh, piața internațională. Nu avem uh, uneltele, nu avem mijloacele de a influența acest organism. Care ar fi concluzia mea? Consider că țăranii africani trebuie să se organizeze mai bine, pentru că noi suntem o majoritate și putem spune nu aceste irresponsabilități a guvernelor, care n-au nicio problemă, care de 40 de ani să tot ceară ajutor alimentar. A doua propunere, guvernele africane trebuie să vadă cât de urgent este să, ia, să ia în considerare acest principiu pentru că uh, în, uh, în curând toată lumea va ajunge în insecuritate uh, alimentară pentru că ne găsim la limita procesului care a transformat, de exemplu, Europa într-o mare producătoare de cereale. Trebuie să ne dezvoltăm agricultura pentru a răspunde nevoilor populației. Africa de la sud de Sahara vor fi aproape 700 de milioane de oameni peste 25 de ani. Ori, la ora actuală suntem jumătate și nu reușim să ne hrănim. Deci trebuie să construim securitatea internațională, dar nu pe piața, la nivelul pieței internaționale. De asta spunem în Europa, în Occident, ca și în Africa, că toate agriculturile sau orice agricultură este, uh, este uh, suportată de familii și asta a produs probleme um, în Africa. S-a subestimat importanța producției de alimente pentru țările noastre. Deci trebuie să ne ocupăm de locul în care am hotărât să um, trăim și să producem. Și pentru același motiv nu există niciun drept în lume care să împiedice uh, oamenii să aleagă o meserie să o facă și să trăiască din această meserie. Nu, nu, nu există un drept care să ne spună că trebuie să trăim din subvenții. Trebuie să muncim și să trăim din munca noastră. Aceste politici îi uh, apără pe cei care trăiesc la oraș. Dar sistemul nu mai poate să uh, mai susțină toate aceste prețuri. Atunci, uh, Uh, cei care trăiesc la țară, la oraș, uh, nu vor mai avea posibilitatea să cumpere produsele noastre la prețurile la care ar trebui să le cumpere. Al treilea element, Europa și Occidentul trebuie să înțeleagă că politicile agricole, noua PAC sau oricare alta, trebuie să țină seama de limita proiectului dumneavoastră economic. Sistemul de consum este limitat el nu poate să construiască viitorul Europei și al lumii. A consuma nelimitat și să produci fără limite. Suntem împreună uh, gestionarii resurselor mondiale și aș vrea așadar să vă spun că uh, aduc un omagiu Europei care ne ajută mult mai mult decât guvernele uh, africane să avansăm în această uh, discuție. Aduc un omagiu țăranului european care își, tot, tot timpul nu fac decât să ne invite ca să spunem că aparținem acelui sistem și trebuie să luptăm împreună. În sfârșit, aș vrea să spun că nu există un viitor pentru Europa fără Africa dar și reciproca este uh, valabilă. Suntem pe aceeași barcă și trebuie să luptăm împreună pentru ca bunăstarea în Africa și bunăstarea în Europa să creeze în continuare în lume bunăstare la nivel mondial. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Acum uh, deschid uh, dezbaterea. Domnul Berman a cerut uh, cuvântul. Domnule Berman, vă rog. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Puțin cam rapid, eu doar am ridicat puțin mâna. E o întrebare pentru domnul Sisoko din partea mea. Știți foarte bine care este soarta păstorilor din vestul Africii, care sunt nomazi obligați de sărăcia terenului care nu permite creșterea animalelor într-un singur uh, loc. Sunt uh, singurii capabili în aceste regiuni aride și semiaride să producă destul de mult, uh, de fapt, și să contribuie destul de mult la producția agricolă în vestul Africii, cu o producție de proteine importantă și o posibilitate nu doar de uh, supraviețuire, ci de uh, trai, așa cum uh, ar trebui. Acum, guvernul uh, etiopian, mai ales, dar și altele, uh, disprețuiesc acest mod de viață și uh, încearcă, fac tot posibil pentru a sedentariza acești oameni. Domnul Senavi, prim-ministrul etiopian, a exprimat această idee foarte recent, spunând că acest mod de viață nomad este uh, trebuie să se încheie cu, trebuie să se termine cu acest mod de viață. Deci ce este de făcut pentru acești uh, oameni uh, Uh, care nu doresc decât să trăiască. Trebuie să ne schimbăm atitudinea, trebuie să le respectăm modul de viață. Nu trebuie să facem din asta, uh, eu știu, un uh, subiect sentimental conform mentalității europene, ci trebuie să fim de acord că acești oameni reușesc în regiunea Ride să producă. Cum putem convinge un guvern ca cel etiopian să lase acești oameni în pace. Mulțumesc! Mai dorește vreun membru al uh, Parlamentului uh, să ia cuvântul, spune doamna președinte? Doamna Crețu. Uh, thank you for being here. Mulțumesc. Vreau doar să pun o întrebare de ordin practic pentru domnul Navarro în legătură cu acel uh, grup de nivel înalt pentru siguranța alimentară, cum ne putem asigura că asistența alimentară ajunge la uh, cei uh, la care trebuie să ajungă, pentru că în Europa am, auzim tot mai adesea că nu avem mecanismele potrivite sau cele mai potrivite mecanisme pentru a măsura impactul Uh, acestor ajutoare și nu știm dacă ele ajung în mâinile celor care au într-adevăr nevoie de ele. Deci, am dori să ne spuneți mai multe despre acest mecanism de control. Mulțumesc. Eh ben, je vais ouvrir la... Dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvântul... A, ah, uh, mă scuzați, uh, Doamna Toharius. Mulțumesc. Uh, am și eu trei întrebări. Întâi de toate sunt uh, perfect de acord cu cei care spun că dacă nu susținem producția de materii prime în acele mici exploatații, mici ferme, vom avea mari probleme. Uh, este nevoie de transfer de tehnologie, de know-how, de capacități uh, și uh, trebuie de asemenea să urmărim această evoluție. Pe urmă, ajutoarele alimentare. Chiar și atunci când ajung la cine trebuie, ele ajung în stare foarte proastă. S-a văzut asta. Atunci când se deschid containerele, uneori tot ce este înăuntru trebuie aruncat. Mulțumesc. Mulțumim, spune doamna președinte, dau acum cuvântul și celorlalți participanți la audiere. Dacă doriți să luați cuvântul, vă rog să vă prezentați, să fiți uh, conciși. Avem două minute pentru fiecare participant. Domnul Bove. Da, spune domnul Bove. Sunt vicepreședinte al Comisiei uh, Agri Uh, o întrebare pentru reprezentanții Națiunilor Unite, pentru că am auzit uh, discursurile dumneavoastră și acesta se înscrie în linia celor uh, gândite și de mine. Aș vrea să vă întreb cum se face că ONU are discursuri atât de frumoase, dar totuși am ajuns în această situație. Există foarte multe probleme. Există declarații Uh, foarte generoasă în legătură cu drepturile săranilor, drepturile fermierilor, ajutoare și așa mai departe, dar nu se face nimic. Deci ori acest limbaj nu uh, se potrivește cu atitudinea instituțiilor pe care le uh, reprezentați, fie avem de-a face cu o contradicție și că agricultura, în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, a, a, a ajuns într-o situație catastrofală. Am o întrebare de drept internațional, pentru că eu așa cred că e. Dreptul la alimentație este un drept recunoscut printre drepturile cetățenești, culturale și sociale, dar nu e suficient. Trebuie să mergem mai departe și de aceea vă întreb vă gândiți la nivelul secretariatului ONU să înscrieți dreptul la suveranitate alimentară ca un drept fundamental pentru a proteja populațiile și țările împotriva uh, dumpingului. Dau acum uh, cuvântul domnului Berman. Uh, da, aș vrea, dacă nu vă deranjează, să pun o întrebare suplimentară. Uh, vă rog să-mi confirmați. Acum, cred că ne aflăm la un punct de cotitură în agricultura țărilor în curs de dezvoltare, pentru că jumătate din populația uh, lumii trăiește în zone urbane. Aceștia sunt, uh, nu așa, foști fermieri și urmașii lor care au lăsat uh, terenurile de la țară. oamenii din mediul urban nu-și produc propria mâncare, deci agricultura ar trebui să aibă un viitor strălucit mai mult ca niciodată, am putea spune. De aceea aș vrea să uh, îmi spuneți dacă acest lucru chiar se întâmplă. Jean-Michel uh, Severino de la Agenția franceză de dezvoltare a scris o carte despre viitorul continentului african în care descrie această uh, șansă pe care o are continentul african și agricultura de aici. În același timp, uh, criza alimentară din 2008, care încă nu s-a încheiat, uh, se pare, ne dă o a doua șansă pentru fermierii din țările în curs de dezvoltare, pentru că dintr-o dată guvernele realizează că viitorul lor nu depinde numai de felul în care calmează neliniștea socială din orașele în care uh, locuiesc, ci și de felul în care se asigură că există o, uh, un, o aprovizionare cu alimente um, constantă, stabilă și uh, pe care oamenii și-o pot permite. Deci, această criză alimentară cuplată cu dezvoltarea galopantă a mediului urban, ar trebui să aducă o schimbare majoră în felul în care este privită agricultura în ziua de azi. Aș vrea să ne explicați în ce fel <clears throat> evoluează lucrurile pe plan local și dacă am dreptate identificând această șansă pentru agricultură în Africa. Președinte, da, o ultimă întrebare, doamna care <clears throat> urmează să va prezenta acum. Da, care Janssen, o întrebare pentru domnul Sisoko. Ne-a vorbit despre importuri și despre problemele agricultorilor vest-africani în concurența lor cu aceste importuri. Cred că aici problema orezului este una interesantă și aș vrea să văd care este viziunea domnului Sisoko în legătură cu măsurile luate de guvernul vest-african după criza alimentară din 2008 pentru a încerca să stimuleze producția de orez și dacă, după părerea sa, există o îmbrătățire a situației, dacă guvernul a reușit să încurajeze producția sau dacă această inițiativă a fost un eșec. Da, acum domnul Weigand, spune doamna președintă, și apoi trecem la răspunsuri. Da, trebuie să spun că sunt fascinat de fiecare dată când uh, ne dăm seama pentru a nu știu câta oară că Europa de fapt nu înțelege Africa. Poate că nu facem un efort suficient de înțelegere nu știm cum, care sunt tradițiile, cum, se, cum este organizarea socială și familială. Domnul Navarro, ați uh, menționat că există o nevoie de ajutor în organizarea fermierilor și a modului de lucru al acestora. E foarte interesant ce spuneți, pentru mine cel puțin, pentru că și noi am realizat că cooperativele agricole au un viitor. Și se pare că există un obstacol de ordin ideologic ce provine din trecutul comunist al modelelor de producție. Domnule Navarro, credeți că investim suficient noi și Uniunea Europeană și credeți că ajutăm suficient Africa să-și găsească drumul către origini? Mulțumesc că a fost ultima intervenție din sală. Acum uh, dau deci cuvântul experților care vor răspunde la întrebări și începem cu domnul Navarro. Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult. Ar fi extraordinar dacă aș avea la dispoziție o jumătate de oră pentru a dezbate chestiunile ridicate în discuție. Nu este posibil acest lucru, de aceea voi fi telegrafic și sper că veți fi îngăduitor dacă nu veți primi răspunsurile pe care le-ați dorit. Aș dori mai întâi să mă refer, domnule Berman, la observațiile dumneavoastră preliminare. În ultimii trei ani am înțeles că asistența pentru dezvoltare a fost oarbă la nevoile agricultorilor și a păstorilor. Poate că schimbarea se întâmplă puțin cam târziu, asta și ca rezultat a foametei din uh, țările subsahariene și din cornul Africii. Este mult mai <clears throat> eficient să lucrezi cu mici agricultori, cu procesatori mici, pentru că impactul asupra mediului este mult mai mic și mai benefic. Acest lucru implică legături între sănătatea animalelor și sănătatea umană și îngrijiri veterinare care au fost neglijate până acum și care trebuie repuse în centru. Este un demers care se află la început, însă este încă lent cred că punând un accent mai mare asupra agriculturii și păstoritului și uh, făcând ca aceste comunități să fie mai puternice, ar putea reduce dependența lor de guverne. Practic, astfel și comunitățile nomade ar trebui să-și modifice obiceiurile agricole. Este o chestiune încă netestată, însă sper ca și dumneavoastră parlamentarii să vă puteți implica în uh, acest demers. Răspuns acum doamnei Creț în ceea ce privește uh, echipa de intervenție la nivel înalt, Task Force, care se concentrează asupra responsabilizării și uh, pentru ca asistența pentru dezvoltare să nu deci să ajungă la cei care au nevoie de ea și conținutul nutritiv al alimentelor să fie cel dorit. Unul dintre provocările cu care ne-am confruntat în Somalia este faptul că pentru o anumită perioadă de timp nu am fost sigur că alimentele își vor vor ajunge la beneficiarii lor fără a fi sustrase pe parcurs și acesta, din păcate, a fost un fel de model în asistența pentru dezvoltare din aceste țări. Noi însă nu vom fi implicați în folosirea banilor contribuabililor din țările dumneavoastră uh, în scopuri care nu își ating obiectivele. De aceea responsabilizarea este cheia, iar asistența trebuie să, bene- să fie benefică pentru oameni și să contribuie la un trai uh, normal. Uh, aș vrea să știu dacă există un anumit exemplu specific care mă îngrijorează. Și o ultimă, o altă întrebare ridicată în discuție referitoare la calitatea ajutoarelor alimentare. Dacă aveți cunoștință de astfel de situații în care am furnizat ajutoare alimentare care să nu aibă un conținut nutritiv satisfăcător, vă rog uh, să ne spuneți acest lucru. Domnule Buve, presupun că înțelegeți sau cunoașteți răspunsul la întrebarea noastră și că ați formulat-o doar pentru a expune o anumită <clears throat> stare de fapt. Națiunile Unite sunt un sistem birocratic, dar sunt guvernate de guverne peste 119. Instituțiile noastre sunt deseori conduse de diferite ministere din partea guvernelor participante și există anumite inconse- inconsecvențe între cei care participă, pentru că cei care participă la organizațiile uh, cu privire la comerț spun anumite lucruri, cei care participă la, în cadrul organizațiilor pentru agricultură sau ajutor umanitar spun altceva. De aceea, poate, uh, lucrurile uneori merg în direcții diferite. O paralelă ar putea fi, la, un, uh, la nivel național, activitatea diferitelor ministere care oare uneori nu se. Misiunea mea este de a preveni astfel de situații și de a reuni 22 de părți diferite ale Națiunilor Unite. Cred că se profilează o schimbare Pascal Lamy, directorul general al OMC, dacă dânsul ar sta în locul meu, ar fi primul care ar spune că OMC ar trebui să facă mai multe în beneficiul țărilor celor mai slab dezvoltate, în special în ceea ce privește tarifele și cotele. Și a încercat să îi convingă pe membrii OMC să-și asume responsabilitatea care le revine la mod, într-un mod serios. Însă, ca de obicei, noi, birocrații, operăm într-un mediu politic ce se schimbă? În primul rând faptul că înaltul comisar pentru drepturile omului și raportorul special au o influență mult mai mare în ceea ce privește dezbaterea cu privire la securitatea alimentară. Acest lucru este esențial. Și sugestia dumneavoastră, suveranitatea alimentară, care ar trebui să devină un drept, este un aspect care este luat în considerare de colegii noștri din Consiliul pentru Drepturile Omului. Și aici, dumneavoastră, ca parlamentar, ați putea avea o influență. În ceea ce privește o schimbare mai generală, v-aș ruga să vă faceți timp în octombrie să ne vizitați uh, la cea de-a doua reuniune anuală a Comisiei pentru Securitate Alimentară, unde încercăm să facem schimbări în ceea ce privește acapararea terenurilor, volatilitatea prețurilor la alimente și implementarea drepturilor la alimente în diferite politici uh, de securitate alimentare. Sunt uh, evoluții uh, noi, interesante, vor participa foarte mulți fermieri și este începutul unei noi forme de guvernare prin care s-ar putea atinge obiectivele menționate dumneavoastră, asta și în interesul fermierilor și al oamenilor. Și, și văd că mi-a trecut timpul, însă revenind la domnul Berman, dacă este vorba de un punct de cotitură în agricultură, am încercat în observațiile mele să spun că s-au făcut greșeli majore în politicile agricole europene în ultimii 50 de ani. Oamenii mutându-se de la țară la oraș și părăsindu-și fermele și gospodăriile. De asemenea, și anumite uh, măsuri adoptate pentru fermieri au fost incorrecte. Însă, agricultura este un domeniu de importanță pentru toate guvernele din lume. Are un viitor strălucit și am asistat la schimbări majore în ceea ce privește politicile agricole atât în ceea ce privește agricultura în sine și creșterea animalelor. Criza alimentară ne oferă această posibilitate de schimbare. Trebuie să-i ajutăm pe fermieri să facă față riscurilor asociate cu volatilitatea prețurilor și a vremii neprielnice. Și învățăm Uh, că este din ce în ce mai important ca agricultura să devine interesantă, atractivă pentru uh, tineri, bărbați <clears throat> și nu doar pentru femei, pentru că bărbații încearcă să se sustragă. Și, în fapt, G20 la nivelul G20 a existat pentru prima dată uh, o reuniune la nivel de miniștri de agricultură unde s-a discutat acest lucru. Și trebuie să repet că, încă o dată, abordarea în centrul căreia se află omul uh, este singura șansă pe care o avem. Doar astfel se va vedea o schimbare. Nu trebuie să le spunem fermierilor cum să se organizeze, ci să-i ajutăm uh, să se organizeze în modul în care li se pare lor că pot funcționa mai bine. În acest sens uh, avem nevoie și de implicarea dumneavoastră. la Mulțumesc foarte mult și dau cuvântul domnului Sisoko, dar ar fi foarte bine să ne respectăm dreptul, uh, timpul de intervenție. Dacă toată lumea vorbește de două ori mai mult nu o să uh, terminăm niciodată. Cred că problema păstorilor nomazi uh, este legată de criza din Africa, despre care v-am vorbit în intervenția mea, dar și de identitate în ceea ce privește referințele și strategiile. Experții uh, africani care sunt copii de țărani sunt convinși că culturile noastre au un caracter arhaic și că ar trebui să încercăm să semănăm cu Europa. Asta face ca uh, să nu poți să-i faci să vorbească, pentru că dacă uh, ei nu vin cu propriile lor probleme, nu vei ajunge niciodată să le rezolvi. Deci, uh, Cred că este o problemă care este legată de cei care pregătesc hârtii documente de, politi- de oamenii politici în general. Acum, în legătură cu întrebarea cine trebuie să financeze dezvoltarea rurală, Trebuie să știți că resursele umane, financiare și umane ale statelor sunt de ajuns pentru a rezolva problemele fundamentale, iar cooperarea nu poate să aibă decât un rol minim. Cum poți să te convingi că ceilalți trebuie să vină și să ne pună în poziția de a-i concura și a-i depăși. Concurența internațională reprezintă un raport de forță. Nu poți să ceri europenilor să fie foarte drăguți cu noi și să iubească Africa, astfel încât să construiască politici care să permită Africii să trăiască din ce în ce mai bine. Este responsabilitatea Africii de a fi pe, în posibilitatea de a negoci, negocia cu Europa, știind foarte bine că suntem complementari. Dar pentru a răspunde întrebării domnului Bove, când s-a creat uh, OMC-ul, uh, Asociația Africană a fost uh, lăsată deoparte pentru că Exist, era vorba de o asociație în care toată lumea avea același drept să vorbească și dacă Africa nu se va mobiliza și nu va deveni vizibilă în negocierile internaționale, totul se va face împotriva noastră. Nu putem să-i acuzăm pe oameni atunci când noi nu ne ocupăm de propriile noastre probleme. Uh, și avem uh, practic un fel de certitudine că ceilalți or să ne rezolve problemele. O să vă dau un exemplu. În negocierea pentru um, realizarea politicii în Africa de Vest, am mobilizat țăranii și am făcut să intre în politica noastră, în proiectul nostru, faptul că vom asigura suveranitatea alimentară și că agricultura de, la nivelul familiei e, reprezintă nucleul politicii agricole. Dar când am terminat, Banca Mondială și USAID au fost aleși ca lideri strategici în elaborarea acestui cadru de, pentru agricultură. Deci aceste două instituții au pus pe butuci agricultura în, în, în Africa pentru că ei au impus diferitele secvențe. Ori uh, guvernele nu au putut să, să facă pașii necesari pentru a pune în practică această nouă, acest nou cadru. Deci nu putem scoate din, uh, uh, din um, băncile noastre banii care să ne permită să finanțăm aceste lucruri. Trebuie să ne adresăm întotdeauna Europei și Statelor Unite sau altor instituții care să vină să ne dea fonduri. Cum să aducă oamenii bani ca să vi se alăture dumneavoastră, știind foarte bine că avem și noi experți care se regăsesc la nivelul diferitelor instituțiilor. Ori aici Africa nu se regăsește și ăsta este aspectul pe care noi îl denunțăm, noi țărani. Trebuie să avem această posibilitate de a ne elabora strategiile politice și dacă nu putem să, să ă, ă, facem acest lucru, nu putem să spunem că existăm. Avem în, la nivelul SDO o incapacitate de a consuma bugetul normal pe care țările ni-l pun la dispoziție. Și atunci, de ce să ne ducem să căutăm bani la nivelul cooperării internaționale dacă noi nu putem să uh, uh, folosim banii care sunt puși la dispoziția noastră. Deci ceea ce așteptăm noi este faptul de a ne relua în propriile mâini destinul, să ne unim, să uh, găsim soluțiile pentru a ne uni și pentru a acționa, plecând de la ceea ce avem, de la ceea ce știm, de la ceea ce vrem să facem. Și bineînțeles, bineînțeles, să ajungem la un consens și să ne asumăm responsabilitățile și numai după aceea să ne adresăm celorlalți, pentru că știm ce au făcut ei și ceea ce vor continua să facă. La ora actuală suntem într-un impas pentru că există un diferent între Europa și Statele Unite la nivel de agricultură. Este normal acest lucru pentru că fiecare regiune își apără ceea ce crede că este important nu avem un acord, nu avem un acord asupra nimic de fapt și de aceea ar trebui să avem ceva care să ne fie propriu și pe care să-l apărăm. Asta este e, punctul dureros și asta își cere și parlamentarilor europeni să se organizeze niște adunări paritare și cu ocazia acestor adunări la nivelul țărilor ACP să vină și să vadă care sunt realitățile noastre, în loc să vă mulțumiți cu unele evaluări făcute de expert. Trebuie să veniți pe teren și în finanțarea cooperării să punem, să, in, in, uh, să introducem și nivelul de implicare a celor care sunt ajutați. Primul element al uh, ajutorului este recunoașterea și respectul oamenilor pe care îi, îi ajutăm. Deci nu putem să-i considerăm pur și simplu niște subiecti. Trebuie să-i recunoaștem și să-i punem în centrul subiectului pentru care noi uh, organizăm ajutorul. Iată propunerea pe care vă facem pentru toate adunările paritare uh, care trebuie să vină pe teren și să aibă un dialog cu organizațiile uh, țăranilor. Dacă nu, uh, faceți ce? Vă gândiți unde au ajuns ajutoarele, dacă au ajuns la cine trebuie și așa mai departe. Dar, doamnă președintă, uh, este important ca uh, această atitudine să fie la fel de considerată ca și milioanele pe care vreți să le dați pentru a ajuta Africa. Vă mulțumesc. Mai am nevoie de un minut. Ați spus că vreți să știți ce s-a întâmplat. Când uh, citadinii au vrut să facă să cadă șefii de state, bineînțeles că s-a ajuns la panică, s-au deschis frontierele, frontierele ca să vină un import masiv și au acordat subvenții. Existau multe țări în care nu existau subvenții și acestea au fost introduse. Dar, în momentul elaborării politicii agricole, aveam un tarif exterior comun cu um, Asociația Afri- um, Africii de Vest, care era cea mai proastă din uh, lume pentru că uh, protecția țăranilor era la nivelul cel mai jos. Și apoi, cu, prin negociere, am cerut cu ajutorul Nigeriei să se mărească această protecție la frontiere. Este ceea ce au făcut uh, marile puteri pentru a-și dezvolta Uh, propriile agriculturi. Deci, am vrut să mergem până la 50%, de la 20% să mărim la 50% și apoi statele care sunt uh, modelizate bine de FMI, nu ne-au dat voie să facem acest lucru și bineînțeles că atunci s-a ajuns la un 30% și până la ora actuală nu putem încă să facem ca acest 30% să funcționeze. Și de asta nu a mers nimic. Deci nu e vorba numai să dai să subvenționezi, trebuie ca în politica agricolă care este organizată să existe o piață care să fie protejată. Mulțumesc, dau cuvântul acum doamne Eva Julie. Consider că am stabilit uh, niște jaloane pentru problemele pe care le dezbatem. Am văzut că nu am știut să reglementăm problema, să rezolvăm uh, problema foamei în lume care s-a agravat începând din 2008 încoace, în, cu toate că am fost foarte conștienți de amploarea acestei probleme. A venit timpul pentru mine să spun că uh, oamenii politici să își reia în uh, puterea, uh, să, să devină conștienți de rolul, de rolul lor și să împiedice rolul uh, speculațiilor. Un exemplu foarte de mirare Vă amintiți de marea secetă din Rusia din 2010 care a făcut ca speculatorii să anticipe o creștere foarte mare a cursului. De fapt, nu exista nicio penurie. Ministrul Agriculturii a spus că nu o să existe o penurie, dar după acest anunț, Putin a intervenit pentru a interzice exporturile, spunând că există o penurie de grâu. I-a permis lui Gencor să invoce forța majoră și să uh, se debaraseze de niște contracte care l-ar fi putut să, să uh, fac, să-l facă să piardă uh, bani dacă ar fi scăzut prețul. Ori asta a dus la o creștere uluitoare a prețului grâului, dar bineînțeles că toată lumea în Rusia care a interzis exportul a câștigat bani. Asta este realitatea în lume și realitatea asupra stocului de cereale în 2010 era că acestea crescuseră și că nu exista de fapt o penurie. Asta înseamnă foarte clar că nu există o voință pentru a controla speculația, este același lucru pe care îl observăm și în legătură cu datorile suverane, atunci când văd uh, țări care sunt uh, victime ale speculației asupra uh, datoriei suverane, mă întreb oare ce le trebuie, ce, ce au nevoie. Ori trebuie ca raporturi de forțe între lumea financiară și oamenii politici să nu mai fie atât de fals, atât de denaturat. De asta rolul nostru este atât de important și de asta, ca om politic, am vrut să etalez aceste probleme și împreună cu dumneavoastră uh, să încercăm să aducem o soluție. Deci nu trebuie să ne ascundem după uh, plop și uh, să Uh, ne asumăm rolul în ceea ce privește ajutorul uh, pentru dezvoltare și ajutorul pentru Africa. Propriul nostru viitor depinde de faptul că trebuie să existe un viitor și pentru Africa. Destinele noastre sunt absolut legate unul de celălalt. Acum vom trece la cea de-a doua masă rotundă și vom aprofunda acest subiect rog cei cinci intervenienți pentru următoarea masă rotundă să vină să ni se alăture la prezidiu. Donc, nous allons maintenant aborder deux sujets. Acum vom aborda două subiecte care um, țin um, prima pagină a rezoluției pe care Parlamentul a adoptat-o săptămâna trecută, e vorba de speculă în legătură cu materiile prime și acapararea terenurilor. Aceste două subiecte fac obiectul unei analize și a unor uh, dezbateri controversate între mm, partizanii unei uh, mai mari liberalizări a schimburilor pe de o parte și a partizanilor unei reglementări a piețelor pe de altă parte. Uh, Uh, referitor la speculă, Parlamentul a cerut în această rezoluție um, Comisiei Statelor Membre și grupului celor 20 să ia măsuri concrete pentru a lupta eficace împotriva speculei uh, în domeniul cerealelor și a uh, bunurilor alimentare. Această chestiune de reglementare este una foarte complexă pentru că trebuie, din punct de vedere politic, să luptăm cu cei care se ocupă opun, și anume grupe, fo, grupuri foarte puternice de uh, interese și din punct de vedere tehnic uh, foarte complexă, pentru că trebuie reglementate tranzacțiile financiare. Uh, uh, dezbatere, pentru această dezbatere am invitat doi experți. E vorba de domnul Pierre Jacquet, mm, economist șef al Agenției franceze de dezvoltare și care a fost însărcinat de către președintele Republicii franceze în ianuarie 2011 cu o misiune în cadrul G20 uh, care să analizeze uh, reacțiile care ă, trebuie adoptate împotriva, pentru combaterea volatilității prețurilor agricole în țările în curs de dezvoltare. Al doilea expert este domnul Marco Olivier Herman, responsabil pentru politica de echitate economică a Uniunii Europene la Oxfam International Oxfam uh, tocmai a lansat o campanie majoră uh, privind securitatea alimentară, în cadrul căreia specula și uh, posibilele uh, demersuri ale Uniunii Europene pentru a o combate uh, reprezintă o temă prioritară. Deci, domnul Jacquet, 10 minute aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru invitație. Mă bucur să pot să împărtășesc câteva opinii și să particip la această uh, discuție. Uh, aș vrea să uh, vă contrazic puțin, pentru că misiunea pe care mi-a încredințat-o președintele Republicii se referă la mijloacele pe care le au țările la în curs de dezvoltare la dispoziție pentru a combate riscurile din domeniul agricol și alimentar. Deci nu m-am ocupat numai de speculă, ci și de riscurile care sunt de altfel uh, foarte numeroase. Și aș vrea să vă împărtășesc trei uh, mesaje. Primul se referă la faptul că este foarte presant uh, să ne uh, ocupăm de riscuri într-o uh, lume în criză gestionarea acestei crize uh, înseamnă uh, a reacționa și de obicei uh, aceste reacții reprezintă costuri. Suntem foarte conștienți că această problemă este una majoră astăzi și este foarte adevărată pentru tot ceea ce înseamnă agricultură și securitate alimentară. Trebuie deci să putem să ne gândim și la metode de prevenire pentru că am văzut că din 2008 încoace criza uh, financiară s-a transformat într-una alimentară. Riscurile sunt uh, foarte diverse, sunt peste tot. Nu ne putem gândi uh, la o investiție în producție agricolă dacă riscurile implicate uh, sunt uh, de genul uh, pierderi totale de active. În țările în curs de dezvoltare, dacă nu uh, ajutăm fermierii să gestioneze aceste riscuri, nu vom putea să-i ajutăm să-și dezvolte capacitățile. Este, este o chestiune centrală de care trebuie să ținem cont întotdeauna. Al treilea mesaj este că nu există soluție miracol, nu există un instrument la care să facem apel și care să ne protejeze de orice riscuri. Trebuie să avem o abordare globală, deși riscurile sunt de natură locală, ele nu sunt aceleași peste tot. Deci, iată, e nevoie de foarte multă muncă și de o abordare foarte variată a acestor riscuri, riscuri uh, locale. Vă spuneam uh, în legătură cu uh, prima idee că există un fel de dictatură pe termen scurt în agricultură care vine să amplifice problemele de insecuritate alimentară. Cunoșteam, bineînțeles, această situație chiar dinainte de criza financiară recentă. Existau probleme de malnutriție și de foamete înainte de criza financiară, iar criza financiară nu a făcut decât să ne trezească pe toți. Uh, E păcat că nu ne-am trezit înainte de criză și n-am putut să luăm măsuri suficiente pentru a asigura refacerea stocurilor și o relansare a producției agricole, pentru a da dezvoltării agricole ceea ce merită. Suntem deci în întârziere și în contextul crizei de astăzi trebuie ca uh, să investim pe termen uh, scurt, pe termen lung și trebuie să recunoaștem faptul că este nevoie de o ameliorare a metodelor de producție, a logisticii de distribuție pentru ca uh, aceste bunuri să ajungă la uh, cei care au nevoie de ea. La toate astea se adaugă amenințările legate de catastrofe naturale, de schimbări climatice, deci iată toate probleme foarte importante de care trebuie să ținem cont în cadrul politicilor agricole. Pe de o parte, deci, investiție în agricultură, în agricultură sustenabilă, și trebuie să ținem cont aici de miza uh, mediului și a schimbărilor uh, climatice. Investiții în logistică pentru a preveni risipa, o problemă uh, majoră în toată lumea și aici trebuie să avem o uh, contribuție puternică. Deci, iată, această temă de trecere de la gestiunea crizei la gestiunea uh, riscurilor este foarte importantă. Cred că nu a fost tratată suficient și uh, mai ales în acest context, context, investiția înseamnă, presupune riscuri și trebuie ca aceste riscuri să fie bine analizate, înțelese și ne trebuie instrumente de protecție împotriva lor. Aceste riscuri sunt peste tot, ele sunt permanente și asta mă aduce la rolul speculei și a financiarizării piețelor agricole. Cred că este un subiect uh, amplu care merită dezbătut. Cred că reglementarea piețelor este indispensabilă și aș vrea să vă invit să faceți distinția între ceea ce numim speculă și comportament, comportamentul speculativ. Sunt două lucruri diferite pentru că specula e o, o caracteristică a omului. Toată lumea face asta, toți speculăm activ sau pasiv deci lupta împotriva speculării, nu prea are sens. E o propoziție lipsită de, de sens pentru că e un lucru care ne deosebește pe oameni de animale. Textele care există ziua de azi în privința istoriei riscurilor cu care s-a confruntat umanitatea, vom vedea acolo ce rol crucial a jucat capacitatea omului de a prevedea viitorul și de aici comportamentul speculativ. Ei bine, când vorbim despre comportamentul speculativ, aici este uh, o atitudine conștientă a unor oameni care uh, nu pot funcționa în acest fel decât în cadrul unor piețe uh, nereglementate. Deci trebuie să facem în așa fel încât comportamentul speculatorilor să poată fi combătut. Acest lucru va ajuta uh, producătorii să combată anumite uh, riscuri, deci trebuie um, reglementate piețele pentru a face ca comportamentul uh, speculativ sau specula care este natura uh, omului să lucreze în favoarea acestea. politicile publice trebuie să se ocupe de acest domeniu și să reglementeze piețile. Această reglementare nu este ceva ce se întâmplă odată și gata. Este un demers evolutiv. Indivizii, oamenii, actorii piețelor găsesc mereu modalități de a uh, reacționa pentru a evita prevederile reglementărilor și atunci trebuie să vii cu noi Uh, norme și noi reglementări. Aceste autorități de reglementare se află întotdeauna cu un pas înapoi, cu un pas în urma celor care uh, au un comportament speculativ. Pe lângă aceste remarci privind uh, specula și piața, să vedem uh, care, ce alte riscuri mai sunt. E vorba de riscurile legate de prețuri, de volatilitatea acestora, care s-a manifestat în mai multe uh, perioade istorice, indiferent de uh, tipul de piață de care vorbim. Riscurile nu țin numai de prețuri, însă fermierii din țările în curs de dezvoltare fac față unor uh, riscuri și de alt tip de infrastructură, de insuficientă capacitate de stocare, de climat, de uh, prețuri, bineînțeles, și în cele din urmă trebuie să avem o abordare globală pentru a-i ajuta să le uh, prevină pe toate. Un alt, în al treilea rând, uh, aș vrea spune că nu există o soluție, vă spuneam că nu există o soluție miracol, nu există un singur instrument. Pe piețele financiare există instrumente mai mult sau mai puțin sofisticate uh, care contribuie la prevenirea unora dintre aceste riscuri, dar niciunul nu poate să le combată pe toate. Există instrumente pentru combaterea volatilității prețurilor pe anumite piețe. De exemplu, uh, dar nu, se aplică această soluție la toate, pentru că, la toate produsele, pentru că dacă luăm, de exemplu, cazul uh, orezului, acesta nu este uh, un produs reglementat pe toate piețele. Țările în curs de dezvoltare sunt în general caracterizate de uh, producții prea mici pentru a pătrunde pe marile piețe uh, internaționale și uh, pentru aceste niveluri mici de producție este dificil să găsești uh, cumpărători. De aceea e nevoie de o abordare multiformă, de o înțelegere a situației la nivel local Domnul Sisoco vorbea despre respectul uh, pentru fermieri. Este una dintre, uh, uh unul dintre uh, instrumentele fără de care nu putem face absolut nimic. Ne aflăm în acest moment într-o situație unică, cred, pentru că poate și din cauza crizei, grupul G20 uh, s-a autosesizat uh, asupra acestei teme a securității alimentară. Cum spunea și domnul Bove, pentru moment există doar discursuri, însă cred că ceea ce a făcut G20 până acum în uh, domeniul uh, securității alimentare este foarte interesant, a dezvoltat foarte multe idei, prima fiind că trebuie să repunem accentul pe producție, pe productivitate, pe investiții, a doua că trebuie pus accentul pe gestionarea colectivă a crizelor pentru a evita problemele menționate din aur precum restricțiile la export și, în al treilea rând, uh, consolidarea parteneriatelor. Există foarte mulți uh, actori pe aceste, uh, pe aceste piețe și cred că parteneriatul între, ele, între ei poate să conducă la sinergii foarte interesante, precum în cazul parteneriatelor publice-private, care permit să uh, Uh, ne permit să vedem că um, inițiativa privată poate avea un impact uh, semnificativ asupra uh, securității alimentare. Dau cuvântul domnului Marco Livierman pentru 10 minute. Merci. Mulțumesc, doamna Jolie. Aș dori să încep prin a lăuda activitatea comisiei dumneavoastră în special cea a doamnei Zimmer și a raportului adoptat în plen calitatea în a raportului adoptat în plen săptămâna trecută. Voi încerca în mod foarte succint să ating elementele fundamentale ale unuia dintre cele mai importante domenii de astăzi, însă vă invit să faceți referire și la Uh, dosarul dumneavoastră. În momentul de față, lumea se confruntă cu o nouă realitate pe piața alimentară. Avem de-a face cu piețe alimentare volatile, financiarizate. Dacă ne uităm uh, la graficul de partea stângă, se vede creșterea și apoi explozia derivatelor financiare în ceea ce privește tranzacțiile cu mărfuri în lume din 2000. Practic o adevărată explozie după 2005. Aici vorbim de milioane de contracte, însă trebuie să fim conștienți de faptul că e vorba doar de contractele în ceea ce privește schimburile organizate. Pe lângă aceasta, mai este vorba și de schimburile care nu se realizează la bursă, pe care le putem doar estima. De vorba și aici probabil de trilioane de uh, euro în ceea ce privește material, alimentele și uh, alte materii prime de bază. Dacă analizăm nivelul prețurilor, constatăm că în ultimii trei ani am asistat la două crize majore în ceea ce privește prețurile. Tind să fiu de acord cu domnul Jacquet cum că riscul întotdeauna a fost un element cu care omul s-a confruntat la fel și specula este ceva inerentă, însă uh, Așa cum a spus și doamna Jolie, milioane de oameni se confruntă cu foametea și de aceea trebuie să luăm măsuri pentru că ne confruntăm cu o realitate fără precedent. Așa cum a explicat uh, foarte bine doamna Jolie, cei mai săraci sunt uh, cei mai tare loviți de aceste uh, creșteri exponențiale ale prețurilor. Dacă câștigi 20 de euro pe oră, Uh, vei simți la un moment dat uh, creșterea prețurilor la alimente la nivel mondial. Însă dacă trăiești într-o țară în curs de dezvoltare și trebuie să te descurci cu 20 de euro pe lună, în special în zona urbană, creșterea prețurilor la alimente este până la urmă o chestiune de viață și de moarte. Decide dacă poți să-ți trimiți copii la școală, dacă poți să-ți permiți asistență sanitară date fiind potențialele consecințe sumbre ale speculei pentru cei mai săraci, Oxfam a efectuat o analiză. Nu luăm o poziție în dezbaterea care are loc în momentul de față, pe de, al, pe de o parte, între marile bănci și cei care profită de uh, creșterea piețelor financiare și, pe de altă parte, oameni de știință, cercetători și cei oameni din țările în curs de dezvoltare care suferă consecințele. Oricare ar fi acum cauza exactă pe care nu o putem depista acum asta și din cauza lipsei de transparență a piețelor financiare, considerăm că este nevoie de măsuri pentru a reglementa aceste piețe. Dați-mi voi să vă explic care este problema acestor piețe financiare și de ce am ajuns în situația în care ne aflăm astăzi. O problemă fundamentală este dereglementarea piețelor financiare. Asta începând uh, la începutul decenului trecut, în anul 2000, cel mai bun exemplu fiind uh, Statele Unite, unde uh, prin modernizarea uh, efectuată în 2000 s-au uh, eliminat toate controlele pentru derivatele financiare. Practic, asta a făcut ca cei care de fapt să nu fie interesați de uh, piața alimentelor să efectueze acum tranzacții, s-au eliminat uh, competențe ale autorităților de reglementare și, pe de altă parte, nu a existat supraveghere nici pentru tranzacțiile neefectuate prin bursă între parteneri privați. Știm cu toții că criza financiară din 2008 a mai dus la încă o problemă. Faptul că investitorii nu mai uh, aveau încredere în anumite uh, tipuri de tranzacții a făcut să se îndrepte spre uh, tranzacțiile cu alimente. Haideți să vedem care este sursa acestei noi realități a acestor piețe de alimente financiarizate. Dar am să intru în prea multe detalii pentru că nu am prea mult timp la dispoziție, dar, în esență, aș dori să vă prind câteva concepte. Există două tipuri de noi jucători. În primul rând, uh, investitori instituționali mari sau uh, îndreptați spre piața alimentă. S-au creat așadar uh, pasive majore în aceste instituții, ceea ce a făcut ca prețul la mărfuri să crească de 10 ori volumul respectiv să crească de 10 ori vis-a-vis -vis de 2000 volumul derivatelor pentru alimente. Apoi mai sunt fondurile tranzacționate pe bursă, unde se poate specula și mai mult și unde se poate pot efectua tranzacții frecvente. Vă dau doar un exemplu. În martie 2008, piața a scăzut în câteva minute cu 20% într-un flash crash care a fost cauzat de această uh, tranzacționare la frecvență înaltă în ceea ce privește uh, tranzacțiile la termen pentru alimente. Acum, pentru bancher, pentru fondurile de pensii, fondurile de capital privat pentru traderi, aceste lucruri, bineînțeles că sunt interesante, însă în detrimentul uh, populațiilor. Dați-mi voie să vă dau doar câteva exemple a efectelor negative. Unul care uh, a fost amintit în uh, repetate rânduri de uh, oamenii de știință este faptul că uh, acumularea de stocuri poate duce la fluctuații majore. Apoi, corelarea între piețele sau bursele de mărfuri și alte piețe care în trecut erau necorelate. Astăzi, de pildă, prețul alimente este mult mai corelat cu prețul la țiței, știind foarte bine că țițeiul este obiect de speculă pe piețele financiare. Un al treilea element se referă la distorsionarea prețurilor pe termen scurt, așadar o discrepanță pe termen scurt între necesar și prețuri, apoi uh, acoperirea riscurilor pentru uh, fermieri a devenit din ce în ce mai uh, costisitoare. Și uh, dacă dorim uh, să promovăm folosirea instrumentelor financiare pentru a-i ajuta pe cei săraci, pe țările sărace să gestioneze riscurile, aceste elemente, aceste instrumente uh, sunt uh, mult prea costisitoare. În esență, ce cere Oxfam? Noi vrem un viitor mai bun pentru toți, astfel încât toată lumea de pe această planetă să se poate hrăni și așa cum a spus și domnul Mamadou, astfel încât producătorii mici din țările în curs de dezvoltare să poată producă pentru uh, cei din zonă. Însă trebuie să admitem impactul piețelor financiare globale asupra acestor participanți la piață și credem că o serie de măsuri simple pot fi eficiente, asta cu condiția să fie adoptate de o serie de jucători cheie. În primul rând, o transparență mai ridicată, asta în ceea ce privește raportările tranzacțiilor în timp real. Apoi e vorba și de a aborda și piața derivatelor OTC care este foarte opacă Poate voi reveni în cursul discuțiilor mai în detaliu la ce mă refer aici. Apoi este vorba de limita de prețurilor, de numărul de pariuri și de volumul acestora și uh, de o serie de practici foarte uh, <clears throat> proaste, cum ar fi specula uh, pasivă. Și în final, pentru a deschide apoi dezbaterea, uh, în ce măsură Uniunea Europeană va contribui rezultate. Am uh, văzut că s-au luat o serie de măsuri, acum este momentul de a le pune în aplicare uh, și la nivelul G20 s-a adoptat o declarație din 2009. Uh, Văd că specula a fost pusă și în centrul discuțiilor uh, Uh, din, între miniștri de finanțe și la nivel G20 și pe viitor. Și aici este nevoie de uh, o reglementare mai strictă a, a piețelor financiare, în special în ceea ce privește derivatele OTC și nu în ultimul rând, probabil că Comisia va veni cu o propunere foarte uh, curând în ceea ce privește revizuirea instrumentelor pentru piațele financiare, care într-adevăr au uh, un efect asupra volatilității prețurilor care influențează milioane de oameni în țări în curs de dezvoltare. So, Mulțumesc foarte mult. Dezbaterea este deschisă acum pentru uh, eurodeputați. Dau acum uh, cuvântul doamnei Keller. Mulțumesc uh, foarte mult, mulțumesc pentru prezentarea foarte interesantă. Din păcate va trebui să plec pentru că trebuie să particip la un vot în altă comisie. Însă dacă v-am înțeles corect, spuneți că avem o criză a producției și că trebuie să ne concentrăm asupra unei producții uh, sporite. Nu sunt neapărat de acord cu dumneavoastră. Nu cred că avem o criză a producției, ci o criză a distribuției și, desigur, uh, infrastructura are un rol de jucat, însă distribuția este și o chestiune a venitului. Dacă pre- cresc prețurile, nu poți să ai acces la alimente. Și am văzut că uh, nu e penuria de alimente uh, care duce la foamete, ci uh, lipsa veniturilor. Sigur că specula face parte din acest complex de probleme Dumneavoastră spuneați că speculanții au existat întotdeauna, însă cel puțin pe piețele agricole situația a fost uh, până acum alta. În trecut, uh, fermierii se asigură împotriva riscurilor pe care le presupunea vremea. Astăzi, oameni care n-au nicio legătură cu agricultura fac tranzacții pe uh, mărfuri agricole. Cred că asta creează o parte din problemă. M-ar interesa uh, ce măsuri s-ar putea lua aici și credeți că măsurile propuse de Oxfam sunt corespunzătoare? Chiar dacă specula este doar parte a problemei, uh, că există și altele, dar este un aspect pe care îl putem controla destul de rapid pentru că este creat uh, artificial. În ceea ce privește uh, distribuția, aici trebuie să avem în vedere uh, un lanț uh, pe termen mult mai lung, dar în ceea ce privește specula, aici nu trebuie să ne gândim la aspecte de genul schimbărilor climatice, ci putem interveni direct. Eu m-aș concentra asupra distribuției, atât în ceea ce privește infrastructura, dar și veniturilor, pentru că aici cred că, de fapt, se află esența problemei. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Guerrero. Dacă pot să iau prin franceză, da. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc experților, domnului Jacques și domnului Herman, care amândoi s-au referit în intervențiile lor la grupul celor 20. Avem posibilitatea să cerem mai multe informații domnului Jacquet asupra acestui uh, subiect, pentru că face parte din echipa franceză care va organiza reuniunea de la Cannes uh, în această toamnă. Așa încât domnul Jacquet ne spunea că retorica joacă un rol important în politică, în sensul că discursurile pot să stimuleze și pot să conducă la o acțiune politică. Ceea ce mi se pare clar este că de la prima întâlnire a grupului G20, după începutul crizei economice, au existat foarte multe discursuri frumoase, dar puțină acțiune și asta în diferite domenii. Nu mă refer numai la alimentație, putem să vorbim de paradisurile fiscale, de evaziunea fiscală, de răspunderea sistemului financiar vis-a-vis -vis de daunele cauzate economiei reale și așa mai departe. Deci avem impresia pe undeva că a existat uh, foarte, au existat foarte multe discursuri la început și o dinamică politică la început și apoi încetul cu încetul toate aceste lucruri au um, micșorat viteza de la o reuniune la alta. Am putea să sperăm că președinția franceză a acestui grup și reuniunea de la Cannes vor putea să reînvie dinamismul de la început, din perioada 2008-2009, ca să fiu mai precis. În acest sens, aș vrea să vă uh, întreb fără ca dumneavoastră să fiți obligați să spuneți care va fi strategia franceză, să ne spuneți totuși care va fi programul președinției franceze în legătură cu programul care va fi prezentat la reuniunea de la Cannes. Aș vrea să mai spun că e bine să vedem că în această echipă regăsim și Agenția franceză de Dezvoltare și de Cooperare, pentru că este o agenție care ține de președinția franceză. Mulțumesc. Doamn, dau cuvântul doamnei Simmer. Ja, vielen, vielen Dank. Mulțumesc. Și eu aș dori să mulțumesc ambilor vorbitori pentru această introducere clară și de, ușor de urmărit. Pentru noi, ca politicieni care ne angajăm în aceste domenii, este uneori dificil să ne facem o imagine clară, în special în ceea ce privește speculațiile financiare, de pildă. Pe mine m-a mirat modul în care și Comisia a, a spus uh, inițial în repetate rânduri că nu ar exista o legătură directă între speculațiile pe piețele de mărfuri uh, și volatilitatea prețurilor, că nu ar exista argumente sau dovezi nici pentru, nici împotrivă. Din contribuțiile dumneavoastră am înțeles că există însă o legătură foarte clară și că nu ar exista niciun fel de uh, motiv de a nu recunoaște acest lucru, pentru că dacă nu face acest lucru, înseamnă că nu se dorește o re așezare a piețelor uh, financiare și nu se dorește implementarea unor măsuri politice în acest sens. Pe mine m-ar interesa să aflu din partea ambilor vorbitori ce instrumente credeți că ar putea fi utilizate în acest sens. Spuneați că pe termen scurt, pe termen mediu, uh, se vorbește de tranzacțiile la termen, însă și pe termen mai lung s-ar putea stabili niște plafoane de preț sau coridoare de preț. Vă întreb dacă pentru astfel de propunere există o bază pentru ca noi să putem acționa politic în acest sens pentru a ajunge în final la niște schimbări ca să nu participăm tot mereu la negocieri fără niciun fel de rezultat, pentru că știm că după 2008 s-au uh, perpetuat aceleași procese, în final uh, lucrurile s-au calmat, iar acum, după nu prea mult timp, suntem iarăși în situația unde trebuie să avem în vedere milioane de oameni care suferă de foame. Vă întreb ce se poate face și cum anume s-ar putea explica astfel de instrumente și publicului pentru ca uh, să se poată face presiunile necesare asupra politicienilor, pentru ca să existe această nevoie de acțiune. Cu Toia, vă avez la parole. Mulțumesc, doamna Toia are cuvântul. Mm. Ringrazio, dicevo, il relatore. Mulțumesc celor care au intervenit, raportorilor uh, Jacques și Herman, care au prezentat o analiză foarte interesantă. Aș reveni la un aspect care a fost subliniat de doamna Zimmer ca legislatori, ca instituție legislativă, ca Parlament, vrem să avem instrumente care să ne permită să ne asumăm răspunderile, instrumente de analiză punctuală, care să reprezinte un mic pas înainte față de normativele de care dumneavoastră ați vorbit. Este vorba mai precis de faptul că aceste instrumente normative sunt necesare vis-a-vis -vis de niște comportamente speculative. Dar ar trebui, ar trebui ca această speculație să aibă și a propriile legi care să fie respectate. Ar trebui ca acest comportament să meargă dincolo de legi și să nu le respecte. Deci, cum putem face asta? Mai ales la nivelul Uniunii Europene pentru că există deja instrumente și care ar trebui să servească la prevenție și la gestionarea riscurilor și să ne facă să evităm riscurile, mai ales în materie de asigurări, ceea ce interesează, îi interesează pe protagoniștii economiei reale. Piețele financiare Știm foarte bine că speculează și asta începând mai ales după criza din 2008. În această logică de prevenire a riscurilor și de gestionarea lor, nu putem să acceptăm ca acești, aceste riscuri să devină un obiect în sine. Pentru că nu mai este vorba de a evita riscurile. Noi așteptăm pur și simplu ca acest risc să se întâmple, pentru că asta ne permite să câștigăm bani. Când riscul este dramatic, câștigăm și mai mult. Deci trebuie să concepem din potrivă interdicții, nu numai reguli. Dacă cineva dintre dumneavoastră ar putea să ne vorbească despre rolul acestor reguli și al instrumentelor de același fel, aș fi recunoscătoare pentru că asta m-ar interesa ca legislator. Domnul Navarro. Domnul Navarro. Mulțumesc. În uh, activitatea de analiză desfășurată de OECD și FAO în legătură cu volatilitatea prețurilor la alimente, am ajuns la concluzia că, în mod evident, comportamentul speculatorilor era amplificat, încurajat de către mișcările de prețuri și, după noi, acesta este un aspect foarte important avem opinii și în legătură cu diverse instrumente care ar putea fi folosite și e bine să-i auzim pe legiuitori că, spunând că doresc să acționeze. Și aș vrea să identific trei tipuri de uh, motive care v-ar putea uh, de, de, de căi de acțiune. Și sigur, prima uh, ocazie ar fi uh, întâlnirea G20 de la uh, Cannes aici în uh, Comisia, uh, în Comisia pentru uh, Siguranță Alimentară se întâlnește de asemenea în octombrie la Roma și problema siguranței alimentare se bucură de o mare atenție din partea capitalelor europene. Și o altă soluție dezvoltată de către adunarea generală ONU la inițiativa Republicii Dominicane în ceea ce privește uh, volatilitatea uh, prețurilor ar putea fi uh, de asemenea o idee care uh, s-ar putea dovedi uh, valoroasă și ar trebui să urmărim uh, cu atenție aceste, uh, cum evoluează lucrurile aici. Mulțumesc. Dau acum uh, din nou cuvântul uh, experților. Domnul Jache, aveți cuvântul pentru a răspunde timp de câteva minute intervențiilor din sală. Merci, Mulțumesc, doamnă președintă. Există mai multe întrebări care au fost puse. Sunt de acord cu foarte multe lucruri care au fost puse aici, dar vreau să clarific unele lucruri. Doamna Keller a emis o analiză care este foarte puternică și care spune că problema astăzi nu este una de producție, ci de distribuție. A adăugat apoi că problema de a taxa alimentația este una mai degrabă de producție. În expunerea mea am spus că exista o urgență de a acționa asupra logisticii, asupra distribuției, dar pe de altă parte consider că există o legătură, mai ales în țările în curs de dezvoltare, între producția agricolă și venituri. Așadar, mi se pare foarte important la ora actuală să creștem producția în țările în curs de dezvoltare și Dat fiind de schimbările de habitudini alimentare, schimbările climatice, uh, creșterea uh, populației, mai avem nevoie și de o creștere a producției și a productivității agricole. Nu cred că există contradicție între cele două puncte de vedere și dacă vom adopta o strategie de producție, trebuie să o facem uh, cu două idei foarte clare. O agricultură durabilă ar fi prima idee, ecologia, răspunderea și respectul pentru pământuri și pentru ecologie și, pe de altă parte, logistica, adică distribuția. În ceea ce privește speculația acum, nu sunt în dezacord cu tot ceea ce s-a spus, bineînțeles, și împărtășesc uh, recomandările făcute aici de Oxfam Uh, în materie de reglementare, dar ceea ce propune Oxfam mi se pare acceptabil. Ce vreau să spun este atenție la dictatura termenului scurt. Bineînțeles că am trecut printr-o criză puternică cu o volabilitate a prețurilor agricole, dar nu aș vrea ca sub pretextul de a acționa să reglementăm speculația, pentru că exista foame în lume, dar foame exista și înainte de criza actuală și înainte să ne gândim la financializarea piețelor. Deci trebuie să, lucrezi, să lupți împotriva exceselor speculației, dar asta nu va aduce un răspuns pe termen lung la problema noastră care este insecuritatea alimentară. Deci eu vă spun atenție să nu insistăm, să nu punem accentul asupra unui inamic care ar fi speculatorul cel infam, avem uh, probleme de foamete în lume, de insecuritate alimentară, chiar dacă nu le-am văzut atunci înainte ca uh, criza să ni le sublinieze. Deci, într-adevăr, trebuie să reglementăm piețele și, după părerea mea, există două direcții majore în care trebuie să, ne, să mergem. Prima ar fi ideea de certificare, să nu accepți pe aceste piețe decât operatori certificați, atestați, aceste atestate să fie eliberate de organisme profesioniste și care să împiedice intrarea pe piață a unor persoane care n-au nicio legătură cu profesiile agricole și alimentare. Și al doilea aspect este uh, este că uh, trebuie să stabilim niște limite al pozițiilor. A treia uh, problemă ridicată de domnul Gero. pentru mine există o problemă între țări care sunt toate la fel de importante și care trebuie să ajungă la o viziune politică comună și care va conduce la o dinamică în care acțiunea se va putea înscrie. Nu vreau ca, nu cred că rolul grupului celor 20 este să acționeze direct pentru că ei nu au pârghiile de acțiune publică în țările lor, pentru că această pârghie este interacțiunea între societatea civilă, parlamente, actorii privați și așa mai departe. Deci acțiunea este întotdeauna mult mai complicat de pus pe picioare, dar cu o viziune politică comună și de leadership comun, probabilitatea acțiunii devine mult mai importantă. Vreau să vă menționez o problemă care mă, mă frământă. Este întotdeauna foarte ușor să ne întâlnim între noi și să spunem ce ar trebui să facem decât să reflectăm împreună la, niște probleme, la ceea ce nu s-a făcut de fapt. Trebuie să înțelegem aceste rațiuni și dacă le înțelegem vom avea cheia acțiunii și, dar nu, nu, nu știm care este declicul care va uh, face ca acțiunea să declanșeze și eu nu am acest declic și la asta ar trebui să ne gândim, iar acest grup a celor 20 de state trebuie să ducă la o coerență a politicilor care vor fi uh, uh, determinate. Aș vrea să precizez că eu nu fac parte din această negociere, eu am o misiune care mi-a fost încredințată de președintele nostru, care este președintele grupului celor 20, dar negocierea trece prin alte canale și ceea ce am putut să observ este dificultatea de a lansa discuții și acțiunea care conducea la exprimarea unor acțiuni comune. Știți foarte bine că pozițiile la, la punctul de plecare sunt diferite, gândirea este diferită și ca să ajungi la o idee comună care să aibă conținut este un lucru foarte important, dar dificil. Aș vrea să revin la ceea ce a spus doamna Toia sunt de acord cu ideea că nu trebuie ca riscurile să devină obiecte în sine. Dacă punem în inima Uh, problematicii noastre, înțelegerea vulnerabilității uh, țărilor și vulnerabilitatea uh, țăranilor, deja am făcut foarte multe lucruri. În în trecut, unele țări au făcut datorii fără să se țină seama de vulnerabilitatea lor. Ori, Mare parte din rațiunea crizei la ora actuală ține de vulnerabilitatea țărilor față de șocuri exterioare față de care nu au nicio răspundere. Nu pot să acuz de rea guvernanță, care a jucat un rol important, dar vulnerabilitatea țărilor în dezvoltare este o problemă majoră și trebuie să-i ajutăm să-și gestioneze acele, aceste riscuri, ceea ce ar însemna să mergem în direcția bună. Acum dau cuvântul domnului Erman pentru 5 minute. Mulțumesc, doamna președinte. Da, aș vrea să răspund uh, pe scurt uh, domnilor Toia și Zimmerman. Sigur că Oxfam este pentru o abordare exhaustivă care a fost explicată foarte pe larg de vorbitorii din această dimineață. Uh, specula e doar o parte din această abordare. Însă nu există niciun argument care să ne împiedice să luptăm împotriva specului. În ceea ce privește uh, declarațiile politice, eu cred că în problema transparenței, ieri uh, eram foarte încrezător că lucrurile vor avansa uh, fără probleme în uh, Uniunea Europeană, dar am văzut că o delegație s-a opus uh, uh, regulamentului privind uh, infrastructura uh, pieței uh, unice. Sigur că sunt și lucruri care nu ne plac, uh, însă acest uh, regulament uh, ar fi un pas înainte uriaș în promovarea transparenței și în a aduce produsele derivate over the counter sub control. În al doilea rând, reglementarea piețelor și îmbunătățirea reglementărilor odată ce avem o imagine mai bună a acestor piețe este chiar uh, un subiect și mai uh, aprins. Comisia a anunțat o propunere de revizuire a uh, instrument, uh, directivei privind instrumentele financiare și piețele. Această revizuire a mai fost amânată și cred că dacă Comitetul pentru Dezvoltare ar cere un aviz pe această temă sau ar da un aviz privind această propunere a Comisiei, ar fi foarte bună, dată fiind, uh, dată fiind mai ales implicațiile privind de siguranța alimentară în țările în curs de dezvoltare. Deci, ce credem noi că este important și ar trebui discutat în propunerile uh, Comisiei, ar trebui preluat în propunerile Comisiei? Uh, informarea, uh, problema abuzului de poziție, Comisarul Barnier chiar spunea că va include acest lucru în propunerile sale, dar acum vedem că Acum vedem însă că propunerea Comisiei conține referiri numai la administrarea pozițiilor pe piață, ceea ce împinge problema mai jos la nivelul autorităților locale și a Uh, platformelor, de, uh, platformelor comerciale supravegate de autorități locale, ceea ce ar uh, face loc speculatorilor, loc de manevră. Ar deschide pe de altă parte anumite posibilități pentru um, conflictul de interese și de aceea noi credem că Comisia ar trebui ca de la început să stabilească un teren uh, egal pentru uh, toată lumea, mai ales în ceea ce privește uh, mărfurile alimentare, pentru că mâncarea, alimentele nu sunt doar o marfă ca oricare alta. Pentru speculatori însă, alimentele sunt doar o marfă și uh, nu văd uh, afacerile lor în acest domeniu decât ca pe o uh, investiție ca oricare alta. Uh, siguranța alimentară face parte dintre drepturile fundamentale ale omului și de aceea abordările noastre trebuie să fie foarte uh, precaute în acest domeniu. Sigur că trebuie stabilite limite pentru a minimaliza fluctuațiile uh, prețurilor și suntem de acord că anumite tipuri de speculație nu țin cont de regulile elementare ale pieței, precum cerere și ofertă. Ar trebui, deci, interdicții de anumite tipuri și limitări, uh, interdicții precum uh, cea a uh, comercializării cu anumită frecvență a anumitor produse, Vedem însă că în anumite uh, părți ale regulamentelor apar excepții uh, de la uh, cerințele transparenței, de la cerințele limitării și aceste excepții nu se justifică întotdeauna, ele sunt rezultatul lobby-ului unor grupuri de interese private și credem că aceste excepții ar trebui limitate foarte mult atunci când, mai ales atunci când sunt uh, legate de uh, comercializarea alimentelor. Nu ar trebui, deci, uh, de exemplu, uh, excepții pentru activitățile financiare legate de piețele în curs de dezvoltare. E doar un exemplu și sper că am fost destul de clar. Vă mulțumesc. Am ajuns și la finalul celei uh, de a doua mese rotundă, trecem la uh, cea de-a treia privind uh, investițiile și acapararea terenului se pune problema investițiilor masive în terenuri uh, agricole în țările în curs de dezvoltare. Aceste investiții ar putea fi benefice atât pentru investitori cât și pentru populațiile locale, însă uh, realitatea dezminte acest lucru. Organizațiile societății civile, ONG-urile Uh, raportează foarte adesea efectele negative ale acestor acaparări pentru securitatea alimentară, pentru mediu și pentru drepturile omului. Uh, comunitățile locale și populațiile autohtone riscă să-și piardă accesul la terenurile pe care le-au exploatat de generații în absența dreptului funciar sau a dreptului de proprietate adecvat în țările în curs de dezvoltare. Am avut ocazia să constat acest lucru personal uh, atunci când am fost în Mali, în Senegal, în Etiopia și în alte uh, locuri. Uh, preocupați de această problemă. Mai multe instituții internaționale și regionale au lansat uh, inițiative pentru a reglementa achizițiile de teren pe scară largă. Avem astăzi ocazia de a discuta condițiile și regulile care ar trebui uh, impuse pentru ca investițiile străine să se înscrie în mod real într-un în cadrul uh, uh, coerenței cu uh, dreptul uh, la uh, cu, drepturile fundamentale. Salut prezența aici doamnei Brav R. Er Ndizdal, ambasadora Republicii Malawi, care a lucrat cu Comisia Africană și cu FAO. Domnul Lorenzo Cotula, cercetător principal la Institutul Internațional pentru Mediu și Dezvoltare din Regatul Unit și care a efectuat un studiu pentru FAO și FIDA în legătură cu investițiile funciare pe scară largă. Angus uh, Selby, de asemenea, este director al uh, Altima Partners, activ în uh, sectorul îmbunătățirilor funcționale. Societatea s-a, asociat cu Altima Partners pentru a combate investițiile în uh, uh, terenul pe scară largă fără asistența acordată producției locale și populațiilor locale. Dau acum uh, cuvântul doamnei Bravndisal pentru 10 minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă Jolie. Da. Investițiile străine în terenuri au devenit uh, un subiect foarte complex și foarte controversat. Vin cu un uh, mesaj cheie pentru această dezbatere. Este de fapt o întrebare. Africa ia vreo măsură și ce face pentru a se asigura că investițiile străine în terenuri țin cont de, de problemele uh, insecurității alimentare și de hrănirea populației. Uh, ținând cont și de mesajele pe care le-am ascultat în această dimineață, cred că uh, am un mesaj foarte uh, interesant de la președintele Republicii Malawi. Uh, el a spus că în 5 ani, și anume în 2015, n-ar trebui să mai moară nimeni de foame în Africa sau n-ar trebui să se culce pe burta goală. Cei trei vorbitori de uh, azi dimineață au subliniat foarte bine această idee. Statele africane trebuie să pună mai mult accentul problem, pe problematica securității alimentare și au convenit asupra unei idei că Africa ar trebui să devină furnizorul de alimente al lumii, dar ca acest lucru să se întâmple trebuie investiții uriașe în agricultură și acest lucru a fost uh, menționat în uh, declarația de la Maputo Uh, care cere uh, țărilor africane să investească puternic în acest domeniu. Aici este nevoie de, de, de pământ și de investiții masive. De ce în acest uh, moment, în mod special, suntem în situația de a încuraja apetitul pentru investiții în teren în Africa? Întrebarea este dacă investiția într-un teren în Africa va rezolva uh, această problemă și anume ca niciun copil din Africa să mai moară uh, după 2015 de foame sau de malnutriție și să nu se culce flămând. ce face Africa pentru a deveni uh, furnizorul de alimente al lumii. N-am să intru foarte mult în detalii pentru că colegii mei uh, Cotula și Selby vor da mai multe detalii pentru că sunt cercetători, dar pot să vă spun că în Africa crește numărul de proiecte și de investiții în agricultură și teren. Studiile FAO au arătat că în jur de 2,4 milioane de hectare de teren au fost uh, cumpărate uh, în doar 5 uh, țări africane în ultimii ani. Asta se întâmplă, e un fenomen E un fenomen uh, nu atât uh, internațional cât uh, și național. Se investește foarte mult în terenuri agricole. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că, pe de o parte, există cerere și există și ofertă. N-am să intru din nou în detaliu pentru că domnul Cotula va, vă va explica. În ceea ce privește preocupările cu privitoare la uh, securitatea alimentară. Această uh, problemă este, uh, este în mod esențial cauzată de uh, volatilitatea pieței de evenimente locale, uh, precum uh, conflicte interetnice și așa mai departe, care au dus la uh, o situație în care alimentele sunt greu de uh, procurat. Dar sigur că uh, e vorba și de țintele de consum stabilite de guvern. Cred că uh, Și până la urmă e vorba și de uh, motivațiile financiare pentru uh, a investi în acest domeniu. Chiar uh, și în uh, cele din urmă, terenul ca investiție, pentru că ați discutat uh, și de acest uh, subiect uh, de speculație, de prețuri, devine din ce în ce mai uh, ușor să investești în uh, terenuri. Perspectivele macro macroeconomice sunt uh, foarte bune pentru cei care investesc acum în terenuri, de exemplu în Malawi, agricultura este principalul motor al economiei există și percepția că în Africa uh, micile ferme au, nu au reușit să asigure securitatea uh, alimentară și uh, ideea că investiția în suprafețe mari ar aduce mai multă securitate din acest punct de vedere, ar aduce tehnologie și unelte modernizate. Guvernele locale investesc cam 5% uh, dintre resurse în agricultură și uh, cam 3% reprezintă investiții străine. Uh, există, deci, motive de speranță, dar există și riscuri. Termenii și condițiile acestor contracte uneori nu sunt uh, transparente și nu țin cont de bunăstarea comunităților locale. Ce face Africa în acest sens? Un vehicul important uh, pe care aș vrea să-l subliniez este cadrul și liniile directoare privind uh, politicile uh, agricole agricole în Africa convenite de către Uniunea Africană în 2010. Trebuie să ne asigurăm că toți actorii implicați se uh, implică în mod uh, egal în uh, toate cele cinci mari regiuni ale Africii. Există provocări foarte mari cauzate de aceste uh, investiții pe scară largă în uh, terenuri și întrebarea este dacă cererea Uh, internaționale de teren poate fi uh, satisfăcută respectând aceste orientări uh, adoptate de către Uniunea Africană și ținând cont de nevoile comunităților locale. Astăzi și mâine, Uniunea Africană, Comitetul Economic ONU pentru Africa și Banca de Investiții Africană au organizat o, un forum la nivel înalt privind uh, investițiile directe în Africa. Acest forum are loc astăzi și mine la Nairobi uh, și reunește ministrii ai agriculturii, uh, persoane eminente parlamentari, reprezentanți ai societății civile și asociații ale fermierilor, asociații ale femeilor, centre de excelență și așa mai departe. Ei trebuie să se asigure că acest cadru echilibrat care ține cont de uh, productivitate și nu doar de investiții în agricultură, lucrează așa, în sensul asigurării uh, siguranței alimentare. Vă cerem sprijinul pentru implementarea acestui cadru și a liniilor directoare în Africa. Aceste linii directoare adoptate, cum vă spuneam, la summitul uh, Uniunii Africane. Și aș vrea să adaug că sperăm ca acest lucru să ne conducă la ceea ce spunea președintele Republicii Malawi, și anume că în 2015 niciun copil din Africa nu trebuie să mai moară de foame sau de malnutriție și nu trebuie să se mai ducă la culcare flămând. Mulțumesc foarte mult! Dau cuvântul domnului Lorenzo Cotula pentru 10 minute. Mulțumesc! În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru ocazia de a susține o prezentare la această audiere de astăzi și aș dori să laud activitatea acestei comisii și adoptarea rezoluției uh, de săptămâna trecută. Aș dori acum uh, să mă refer la uh, niște date tehnice în ceea ce privește volumul și caracteristicile acumulărilor de pe pământ la nivel mondial. Se estimează că uh, s-au estimat 6 milioane de hectare în ultimii ani la nivel mondial. Este o, o porțiune de teren echivalentul Regatului Unit. Este vorba în principal de uh, închirieri pe termen lung, concesiuni, majoritatea uh, în Africa avem și un tabel uh, în care se evidențiază țările asupra cărora s-a concentrat interesul investitorilor Mozambic, Zambia, Etiopia. Nu este vorba doar de acumularea de terenuri, ci uh, este vorba și de cele mai bune terenuri în ceea ce privește irigația, apropierea cu albastru se reflectă, uh, de exemplu, uh, potențialul de irigație din Nigeria pe acea hartă. Antevorbitoarea mea a menționat uh, clar și răspicat motivele. Se pleacă de la premisa creșterii prețurilor pe termen lung datorită demografiei, uh, a schimbărilor de, în comportamentul de consum. Așadar, se întrevăd câștiguri în agricultură. În al doilea rând, biocombustibilii care țin de politicile publice, în special necesitatea de a folosi o anumită cotă de biocombustibil în alte țări și în Uniunea Europeană au făcut ca mulți investitori, dar și fonduri de investiții să devină mai interesați de terenuri, asta datorită uh, profitelor care poate fi, pot fi generate de uh, sporirea valorii terenurilor pe termen lung. Apoi, cine au fost implicați? Mass media și-a îndreptat atenția spre China, soțele din Golf, Însă dacă analizăm situația la rece, este un alt peisaj, pentru că în ceea ce privește investițiile străine, companiile europene joacă un rol important, la fel ca și uh, sau chiar mai mult decât uh, țările care au fost intens mediatizate. Ce înseamnă acest lucru pentru țările recipiente? Percepția este că o, terenuri vaste sunt goale în Africa, percepția este însă greșită. Este se subestimează modalitatea în care se folosește terenul în Africa, chiar dacă nu este vizibil, pentru că este folosit pentru uh, creșterea animalelor sau pentru colectarea de uh, lemn, care este de asemenea importantă. Vorbim de 200 de mii de uh, hectare, ceea ce va duce la o penurie de uh, terenuri pentru localnici și, uh, de asemenea, în ceea ce privește capacitatea acestora de a fi irigate. Problemele localnicilor se leagă de faptul că drepturile lor asupra terenurilor nu sunt neapărat apărabile în justiție, uh, sistemele sunt uh, diferite în diferitele țări, oamenii au folosit terenurilor, însă sistemul juridic este slab în ceea ce privește asigurarea drepturilor pentru populație. De regulă, guvernele uh, au rolul cel mai important în aceste negocieri. Deseori este o lipsă de transparență, nu se știe exact ce se negociază, nu sunt informații disponibile public. Există aranjamente în ceea ce privește consultanța acordată, dar care nu se implementează neapărat așa cum trebuie. Am făcut o analiză a câteva contracte disponibile publice, unele sunt bine negociate, altele ne îngrijorează. Terenuri ample care se transferă doar prin câteva rânduri, nu se spune nimic de aspecte de mediu, dar nici de aspecte economice pentru uh, comunitățile locale sau țările beneficiare. Previziunile noastre, ce se va întâmpla? S-a vorbit foarte mult de uh, necesitatea investițiilor în agricultură. E adevărat, pentru multe țări nimeni nu spune că așa ceva nu ar trebui să întâmple, însă despre ce investiții vorbim? De calitatea, calitatea investițiilor e la fel de importantă ca și volumul lor. Uh, Ceea ce am constatat în ultimii trei ani vis-a-vis de acest fenomen este că impactul la nivel <clears throat> local uh, s-a văzut și în pierderea uzufructului terenurilor de către localnici, dar și a randamentelor mai uh, scăzute decât cele promise. Investițiile pot fi structurate, așadar există și o experiență în creștere care a fost documentată de mulți, inclusiv de noi și organizații ca FAO, IFA și alții în uh, ceea ce privește consecințele sau ceea ce ar presupune. Un aspect de asemenea important este că cei localnici din țară sunt uh, cei mai vizați, ei trebuie să participe. E important să există o dezbatere deschisă. Așa cum se întâmplă astăzi, ar trebui să se întâmple și în acele țări, acolo unde terenuri vaste se achiziționează și e nevoie ca și asociațiile de producători să aibă ceva de spus în aceste dezbateri. În Mali, de exemplu, asociațiile de producători au fost foarte active în ultimii ani pe această temă. Așadar, ei trebuie să ia inițiativă. Există și anumite uh, <clears throat> evoluții la nivel internațional uh, se, uh, sunt în curs de pregătire linii directoare de către FAO. Apoi mai există și un alt proces privitor la ceea ce se numește investiții responsabile în agricultură. Cred că aceste procese internaționale sunt importante, pot oferi un ghid pentru cele beneficiare și, în final, uh, am putea astfel să abordăm anumite provocări cu care ne confruntăm astăzi la nivel local, la nivel național. Asta prin responsabilizare, prin transparență, prin consolidarea drepturilor localnicilor asupra terenurilor pe care le-au folosit. și apoi ar trebui să ne asigurăm că capacitățile locale există, că producătorii, fermierii locali au ceva de spus, că sunt luați în considerare că societatea civilă poate să verifice ce face guvernul. Pentru că cu guvernul poate să conducă negocieri așa fel încât să maximizeze beneficiile pentru uh, respectivele țări și nu în ultimul rând uh, este un domeniu în care presupunerile uh, fac să se întâmple foarte multe lucruri sau să se bazeze investiții pe acestea. Trebuie însă să existe date clare a ceea ce se întâmplă la fața locului, ce mecanisme ar putea exista pentru a structura investițiile în așa fel încât să fie în beneficiul localnicilor. Și apoi e nevoie și de consolidarea capacităților în acele țări în care se întâmplă uh, acest fenomen. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul domnului uh, Sârbi pentru de 10 minute. Sârbi. Thank you. Uh, good morning. Um, thank you. Bună ziua, mulțumesc doamnă președinte, mulțumesc Comisiei DAIV pentru a, că mi-a dat uh, ocazia să vă transmit uh, câteva opinii din partea sectorului privat în cadrul acestei dezbateri. Pentru început, vreau să spun câteva cuvinte despre reacțiile mele inițiale la raportul și uh, rezoluția despre care vorbim. Uh, cred că uh, acestea susțin uh, fermierii mici, uh, aproape neglijând agricultura pe scară largă, bine organizată. Mi s-a părut uh, în favoarea unei, uh, încuraj, unei uh, dezvoltări uh, Uh, soft uh, și ignoră iarăși uh, eforturile mai consistente și încurajarea, susținerea mai consistentă a agriculturii pe scară largă. De asemenea, se ignoră sectorul privat. Știți că eu sprijin această finanțare a sectorului agricol de mici dimensiuni, dar nu cred că ar trebui neglijat uh, agricultura pe scară largă și ar trebui ca aceasta să se bucure de mai mult sprijin. Cred că există câteva mesaje pe care vreau să vi le împărtășesc. Primul fiind că, după părerea mea, ar trebui să ne îngrijoreze imaginea de ansamblu a Uh, relației uh, cerere-ofertă în agricultură există însă și soluții uh, foarte pragmatice prin, uh, pentru sprijinirea uh, producătorilor uh, atât uh, a micilor fermieri cât și a marilor uh, întreprinderi agricole. Există un uh, curent foarte vocal în presă la momentul actual care demonizează sectorul agricol uh, pe scară largă și acest uh, lucru ne cam pune bețe în roate. Cred că nu e o, aici nu se pune problema găsirii personajului negativ. E o abordare naivă și chiar periculoasă. Uh, ca să vă spun uh, ce am făcut noi, uh, așa să vă pun puțin în context, eu am lucrat pentru un fond de investiții care a, s-a implicat în agricultură în ultimii 6-7 ani. Am investit în patru continente și credem că nu e vorba atât de o criză a resurselor naturale care stă la baza Uh, crize crizei alimentare, ci e vorba mai ales de o lipsă de pricepere. De la Revoluția Verde încoace, investițiile în agricultură au fost foarte limitate, politicile de subvenționare au izolat uh, dezvoltarea anumitor ramuri agricole în piețele emergente și părerea noastră este că pentru a rezolva aceste probleme uh, trebuie implicați uh, nu numai banii, ci și oamenii pricepuți. De aceea noi încercăm să definim uh, pro, mm, metode de producție uh, foarte eficiente, combinate cu, administrarea, cu instrumente de administrare a riscului și cu instrumente moderne de gestionare, de, de administrare. Oricine a făcut uh, agricultură știe că productivitatea variază foarte mult de la un fermier la altul sau de la un an la altul și că agricultura este o artă în aceeași măsură în care este o știință. Cred că strategia noastră de investiții a pus întotdeauna pe primul loc oamenii și uh, pe locul doi bunurile. Uh, avem cam un milion de hectare în uh, toată lumea și totuși suntem proprietari a mai puțin de 20%, de, 20 din acest teren pe care îl cultivăm. Din experiența noastră directă, pot să vă spun că uh, guvernele și comunitățile locale, chiar fermierii locali, dețin uh, puterea de decizie în toate structurile uh, administrative pe care le coordonăm. Pe parcursul acestor uh, experiențe nu a trebuit să delocalizăm pe nimeni. Am angajat în jur de 2000 și jumătate de oameni. Am creat aceste uh, slujbe în proporție de 90% și am moștenit cam 10% dintre ele avem un, în jur de 1000 de uh, subcontractanți și credem că impactul nostru la nivel local, prin crearea de locuri de muncă și de uh, noi afaceri a fost semnificativ. În uh, Africa nu am achiziționat uh, câte 20.000 de hectare odată, așa cum se scrie în uh, presă. În ultimii uh, doi ani de când suntem acolo am cumpărat doar 5.000 de hectare am uh, integrat aceste ferme într-un lanț de producție prin intermediul unei strategii orientate nu pe export, ci pe satisfacerea pieței locale. Pe lângă asta, am creat și o, uh, un sistem de uh, ajutorare a fermierilor și asta demonstrează că atitudinea noastră este una în sprijinul comunităților locale. N-am să zăbovesc asupra naturii, uh, peisajul de ansamblu, uh, toată lumea știe care sunt proiecțiile uh, pe termen lung, pe 20-30 de ani, în legătură cu prețul alimentelor, pe noi ne interesează partea de certitudinea distribuției nu suntem de acord uh, cu opinia exprimată aici, că, și anume că nu, nu, nu producția este problema. Prima problemă este producția și producția depinde foarte mult uh, de uh, accesul la apă, mai ales în uh, Africa și mai ales în zonele uh, aglomerate. Uh, am observat uh, creșteri substanțiale, uh, de asemenea în, uh, în, în frecvența fenomenelor meteo extreme, ceea ce duce la schimbarea fluxurilor comerciale și chiar a politicilor comerciale, iar aceste fluctuații pot să afecteze fluxul de aprovizionare în orice, în orice sezon. Noi ne concentrăm pe îmbunătățirea tehnicilor de uh, management și a uh, productivității uh, recoltelor. O altă componentă a activității noastre este aceea de a achiziționa teren disponibil în Africa, dar terenul este scump și lucrurile sunt foarte complicate. Și a treia componentă o reprezintă investiția în noi tehnologii. Eu nu știu, pe care din aceste componente ar trebui să mizăm mai mult, uh, dar dacă mă întrebați pe mine, ar trebui să le uh, tratăm în mod egal. Înainte de a încheia, aș vrea să ilustrez din punct de vedere practic uh, care sunt provocările uh, cu care ne confruntăm în privința uh, agriculturii la nivel uh, mic, uh, redus uh, și de ce credem noi că acest tip de agricultură de uh, supraviețuire nu va uh, rezolva problemele alimentației. Uh, e nevoie de uh, pământ, apă, forță de muncă, investiții în uh, infrastructură. Uh, cei mai mulți fermieri reușesc să reunească aceste elemente și să obțină o recoltă. Ei trebuie să o, adăpost, să o pună la adăpost și să aibă mijloacele de a o transporta la, uh, la piață. În cazul unui fermier uh, mic, însă, provocările în cadrul acestui uh, ciclu sunt multiple drepturile de proprietate asupra pământului, mai ales în Africa, reprezintă o limitare cheie în ultimii, în ultimii 40 de ani aici. S-a, s-a și menționat acest lucru mai devreme. Infrastructura uh, este deficitară, iar fermele de mici dimensiuni sunt uh, foarte izolate, de aceea nu este deloc ușor să treci de la un uh, sistem de agricultură de subsistență la un uh, sistem uh, eficient din punct de vedere comercial este foarte greu pentru acești oameni. sistemele uh, de infrastructură acestor țări este uh, în cele mai multe cazuri bazată pe uh, rămășițe coloniale. Distanțele sunt foarte mari, transportul este scump, piețele sunt îndepărtate sau fermele izolate și prețul de vânzare este imprevizibil. Nu este deci deloc ușor pentru fermieri și pentru a rezolva toate aceste probleme, Sigur, nu spun că ele trebuie neglijate, dar rezolva ar fi o abordare cum, uh, o abordare exhaustivă pentru a crea sinergii și pentru fermierii de mici dimensiuni. Și deci soluția, după părerea noastră, este uh, agricultura pe Uh, pe suprafețe mari. Mulțumesc, domnule președinte, dau acum cuvântul doamnei Zimă. Mulțumesc de această dată tuturor cei, celor trei vorbitori pentru contribuțiile lor, care cred că ne-au furnizat foarte multe puncte de plecare pentru dezbatere. Aș dori, pe de o parte, să mulțumesc pentru faptul că în ceea ce privește acapararea de terenuri neregistrate s-au uh, exprimat poziții foarte clare. Mi s-a părut foarte interesant să aflu că subvenționarea și orientarea spre mixul energetic cu 20% biocombustibili duce și la astfel de achiziționări masive de terenuri vaste în Africa. Recunosc că o contribuție are și strategia europeană și îmi pare rău că nu am găsit susținerea necesară în Parlament pentru a îngheța această strategie uh, pentru a face mai întâi o evaluare a impactului înainte de a continua acest demers. M-aș concentra însă asupra intervenției ultimului vorbitor. Eu cred că în pofida tuturor discuțiilor <clears throat> uh, cum că și întreprinderile private trebuie să-și aducă propria contribuție pentru a <clears throat> contracara criza alimentară, ar trebui totuși să conștientizăm un fapt, că majoritatea oamenilor care suferă de foame nu sunt în marile orașe, ci de multe ori sunt micii fermieri care încearcă să își uh, câștige un trai din agricultură. În Africa, 70% dintre forța de muncă lucrează la țară, încercând să-și câștige astfel traiul necesar și tocmai acești mici fermieri sunt cei care suferă de foame și care nu sunt în măsură să se, să-și familiile. Și dacă se spune acum că ar trebui să se pună un accent mai mare asupra concernelor mari, întreprinderilor mari, cred că accentul este complet greșit, pentru că micii fermieri sunt cei mulți. Este bătrâna care încearcă cu sapa să <clears throat> producă ceva dintr-un teren infertil și uscat și care nu are niciun fel de șansă să fie competitivă pe aceste piețe cu care ne confruntăm astăzi. Nu are niciun fel de șansă vis-a-vis -vis de produsele importate din Uniunea Europeană sau în comparație cu marile întreprinderi. Și dacă mai conștientizăm și faptul că există o infrastructură foarte deficitară, că distanțele sunt foarte mari, uh, atunci asta până la urmă definește nucleul problemei. Soluția nu sunt întreprinderile mari, ci măsuri pentru a-i susține pe micii agricultori să-și uh, construiască o agricultură viabilă. Și în acest sens aș dori să cunosc și poziția dumneavoastră, cum anume s-ar putea proteja dezvoltarea unei piețe agrare în țările în curs de dezvoltare cum s-ar putea proteja față de uh, lupta concurențială la nivel mondial. Și acum încă ceva vis-a-vis -vis de rolul întreprinderilor private. În general, nu am o problemă cu acest lucru, însă dacă programul pentru hrană nu poate desfășura proiecte decât în parteneriat public-privat, ar trebui să ne gândim la următorul lucru. Cauza, în opinia mea, este faptul că Națiunile Unite nu, poate să-și nu pot să-și asigure finanțarea necesară pentru că anumite state membre nu își uh, plătesc contra- contribuția și de aceea, încă de pe vremea lui Kofi Annan, s-a uh, decis uh, utilizarea acestor parteneriate public-private. Bineînțeles că într-o astfel de constelație, întreprinderile private uh, își au propriile interese, că nu vor renunța la profituri, însă decisiv este cine decide unde anume se implementează astfel de proiecte. Cred că aici este nevoie de reguli clare, că atunci se pot realiza multe prin parteneriate public-private. Însă unde se canalizează fondurile, cine beneficiază de ajutor, cred că acest lucru trebuie să rămână în continuare în responsabilitatea <clears throat> Națiunilor Unite, care nu poate să uh, transmită răspunderea care îi revine uh, unor astfel de constelații în parteneriate public-private. Mulțumesc, îmi dau cuvântul mie însămi. Vreau să-l întreb pe domnul Cotula, care este cercetător uh, și se ocupă de aceste contracte. Ne-ați spus? Ne-ați spus că multe dintre companiile europene care operează aceste contracte da, ne-a spus că există multe astfel de companii, dar uh, nu ne a spus care sunt acelea. Aș vrea numele acestor companii, aș vrea să știu unde au ele sediile uh, sociale, unde își țin conturile și cât plătesc impozite pentru operațiunile pe care le desfășoară. Și vreau să ne spuneți dacă aceste uh, companii au, uh, se uh, preocupă în sensul responsabilității sociale de beneficiile pe care le aduc în țările în care activează. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu uh, trebuie să recunosc că sunt uh, puțin surprins uh, de intervenția dumneavoastră. De azi dimineață am tot explicat că dorința tuturor este aceea de a permite agricultorilor, fermierilor de exploatații mici să aibă acces la dezvoltare, să devină autonomi, să le fie respectat modul de viață și modul de a face agricultură. Pe când noastră veniți și ne spuneți exact contrariul și nu este aceasta direcția în care dorim noi să mergem. Spuneați adineori că micile exploatații au o decizie foarte dificil de luat în ceea ce privește Uh, parcelele de teren uh, foarte mici uh, care le aparțin și că nu au practic de ales pentru că acești mici fermieri devin încet cu, cu încetul simpli lucrători pe exploatații mai mari și ne spuneți că în Africa și în alte locuri unde există țări în curs de dezvoltare, aceste țări în aceste țări uh, uh, micii fermieri nu au nicio șansă în fața marilor concerne europene sau americane. Îmi pun uh, foarte multe întrebări legate de aceste afirmații și intervenția noastră chiar mă sperie puțin. Iată, deci ce vreau să vă întreb, ce faceți, așa cum spunea și doamna Zimmer, pentru ca aceste mici exploatații ale unor femei, practic, care se luptă pentru menținerea producției lor agricole, și dacă sistemul nostru este atât de eficient, explicați-mi și mie de ce vedem din ce în ce mai adesea sute de copii murind de foame zilnic, ca și adulții de altfel. Mulțumesc. Madame Toia, vous savez la... Doamna Toia, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor vorbitorilor, au spus lucruri uh, extrem de interesante. Și iată că ne da, aflăm în fața unei noi provocări, care poate fi aportul capitalului privat, uh, uh, sigur, uh, acela care este canalizat cu adevărat către dezvoltarea locală. Asta este subiectul care ne interesează cel mai mult, dezvoltarea durabilă a micii exploatații agricole. Iată la ce dorim să ne gândim. Revenind acum la ceea ce discutăm deja de o vreme, uh, e vorba de uh, acapararea terenurilor. Uh, am organizat și eu o reuniune pe această temă, doamna Jolie știe și știm că și noi europenii am păcătuit poate unele întreprinderi mai puțin decât altele, dar și uh, întreprinderile europene sunt implicate în acest fenomen al acaparării de terenuri, trebuie să o spunem. Mm. Întrebarea se pune dacă putem dezvolta acest uh, cadru de referință, dacă despre care a fost vorba. Pentru că e adevărat că negocierile pentru achiziția acestor terenuri se fac în condiții inechitabile și aceasta ține de răspunderea guvernelor, uh, a puterii publice în uh, Europa. Pentru că, până la urmă, e vorba de terenuri pe care uh, statele respective le deținau. În cursul acestor negocieri, ei ar putea să apere drepturile micului fermier local. Pentru că altfel se, va, se ajunge la fenomenul migrațiilor în masă. Avem cercetători care au uh, studiat fenomenul uh, și care ar putea să ne spună dacă aceste contracte sunt doar uh, așa câteva rânduri scrise pe o pagină în grabă. Și ce am putea să facem noi la nivel instituțional european pentru a ne aduce contribuția început din momentul în care va exista această voință politică să consolidăm capacitatea de a negocia a acestor guverne în favoarea populațiilor locale. Trebuie, deci, consolidat acest cadru care se desprinde din discuție. Mi s-a vorbit despre un cadru general uh, provenind de la ONU, Ni s-a vorbit despre procesul de la Nairobi, iată câteva puncte de plecare. Și noi, ca Parlamentul European, cred că putem să facem ceva astfel încât acest punct de plecare să nu rămână un simplu punct, pentru a, ca el să ajungă poate chiar un veritabil tratat. Dar pentru uh, asta trebuie să definim niște uh, lucruri care trebuie respectate. Uh, la Milano, în Italia, deci în Europa, a avut loc un forum uh, comercial uh, Uh, un, un mare uh, târg uh, de genul celui după cel de la Shanghai, o expoziție mondială și aici s-a putut negocia un cadru care să aducă beneficii și Uh, agricultorilor uh, locali. Deci cred că ar trebui să ameliorăm capacitatea lor de negociere. E nevoie de voință politică, dar și de multe alte lucruri. Mulțumesc. Dau acum uh, cuvântul domnului Navarro pentru două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Am, uh, noi avem un număr de principii uh, pe care încercăm să le aplicăm. Orice activitate agricolă este un business uh, în fond, indiferent de suprafața cultivată. Investițiile private se fac în agricultură și, într-o anumită măsură, încercăm să conlucrăm cu guvernele și cu organizațiile agricultorilor pentru a crește aceste investiții dar pentru a păstra și beneficiile uh, pentru micile exploatații. Unele guverne încearcă să încurajeze investițiile private doar pentru că uh, le văd ca pe singura uh, care de progres. Vedem investiții în flori, alune sau pescuit, vedem tot felul de coridoare de infrastructură precum în Mozambic, uh, anumite organizații vedem că se uh, organizează în grupuri pentru a putea uh, concura cu companiile de mari dimensiuni. Vedem și lideri care dau dovadă de leadership, precum în Mozambic, în Tanzania, în Indonezia, care încearcă să se asigure că agricultura în țările lor ține cont de niște principii de protecție a mediului și așa mai departe. Există și uh, ONG-uri precum Oxfam care se angajează în uh, negocieri și parteneriate și am vrea să le cerem parlamentarilor să nu uh, îi uh, reducă pe investitorii în agricultură la uh, uh, să nu identifice pe investitorii în agricultură cu uh, lupul cel uh, rău în acest domeniu. Este nevoie de investiții pentru a îmbunătăți accesul uh, tuturor la alimente și uh, o viață mai bună. Mulțumesc! Merci, euh, euh, Mulțumesc, domnul Suvil. Aveți cuvântul. Mulțumesc, președinte. Reprezint eh, Comitetul Economic și eh, Social European și voi interveni foarte pe scurt ca să vă spun că dacă vrem să investim în agricultură, trebuie ca accesul la resurse să devină fundamental și mai ales eh, accesul la pământ și la apă. În ceea ce privește pământul, am discutat mult la comitetul nostru, societatea civilă europeană, societatea civilă din țările pe cale de dezvoltare, au discutat și ele și dacă ar fi să sintetizăm poziția noastră în materie, ar trebui să spun că prioritatea trebuie acordată pentru a securiza drepturile funciare ale micilor exploatatori, atunci când se negociază mari uh, suprafețe de prământ. Asta înseamnă că comunitățile locale și organizațiile de producători trebuie să fie implicate încă de la început și, pot, și trebuie să-și dea uh, acceptul atunci când se dorește schimbarea proprietarilor la dome- în domeniile mari. Înainte de a... vreau să vă întreb Credeți că o politică fonciară transparentă care implică colectivitățile locale ar fi posibilă uh, față de lobby-ile, lobby care, lobby care există deja? Și apoi aș vrea să vă spun că există unele inițiative pozitive care există și atunci cum am putea să extindem aceste um, inițiative pozitive în mai multe țări și cum să garantăm în același timp o reală implicare a actorilor locali. Mersi. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea, plecând de la ceea ce a spus domnul Jacquet, uh, să spun și eu că a investi înseamnă a risca. Cine investește astăzi în agricultura din Africa? Numai micii țărani. Țăranii africani care investesc 95% în, să zicem, la, în principiul fundamental al investițiilor private este că 10 ani nu vor plăti impozită și că produc pentru export. Și atunci, dacă putem să acordăm 10 ani Uh, de scutire de impozite uh, pentru oameni care să vină acolo și nu facem nimic pentru oamenii care investesc în fiecare zi, este o nedreptate și asta e problema fundamentală. În al doilea rând, el spune că trebuie să influențăm comportamentul speculatorilor și a recunoscut domnul Jacquet că uh, nu știu cum să facem uh, o separație între comportamentul speculatorilor și speculație. Dar aș vrea să-l întreb care sunt răspunderile statelor dincolo de reglementare. Cum să înțelegem faptul că unele guvernele care Uh, au populație în, uh, la uh, cam 60-70% care sunt, lucrează în producție, cum ar fi, de exemplu, producția de bumbac. Cine sunt acești oameni? Sunt micii producători care produc ananas, cafea, cacao și așa mai departe. Dacă am, dacă am putea să stăpânim toate aceste lucruri și să suportăm toată concurența, de ce nu putem să facem și restul? Problema la noi nu este să aducem investitori care să ne cumpere pământul, ci să creăm politici, politici reale, care să organizeze piața cum poți să protejezi mm, piața împotriva unor importuri uh, abuzive de produse. Deci când lucrurile nu sunt clare, atunci inventezi niște lucruri care nu au niciun sens. Deci, uh, ultimul intervenient a spus că micii producători au uh, probleme, dar aceste probleme există pentru micul țăran peste tot, pentru micul fermier deci nu investitorii eh, sunt invitați să ehm, rezolve aceste probleme, ci au fost probleme care au apărut pentru că eh, s-au creat condiții care au împiedicat ca munca lor să fie recunoscută. Nu există investitori care să se fi dus în Europa, de exemplu. Uniunea eh, Africană a făcut niște lucruri foarte bune. Și termin, doamnă, spunând că prima activitate internațională pe care trebuie să o avem este să respectăm dreptul de proprietate al comunităților asupra pământului. Asta este lucrul, asta, acesta este lucrul cel mai important și Bineînțeles, s-a discutat cu puterile locale și așa mai departe, dar asta nu s-a făcut de fapt. Nu avem nevoie de investitori privați care să vină să ne ia uh, Uh, pământurile ca să cultive flori pe care să le exporte în Occident și așa mai departe. Problema în Africa este să producem cereale, deci produse care avem, de care avem nevoie. N-am înțeles ce. Voi vorbi engleză. Ceea ce se întâmplă cu această acaparare de terenuri este, până la urmă, o propagare a unui sistem faz. Ce să facem? Mai multe pesticide, mai multe productivitate, mai mult export. Este existat un studiu a unei comunități internaționale care a spus că nu ar trebui să mergem în această direcție pentru că probleme cheie în agricultură nu au fost soluționate. Agricultura face parte din mediu, societate și economie. De ce urmăm încă o dată modelul greșit? Este o gândire pe termen scurt, reducționistă și cred că ar trebui să depășim acest stadiu. Cred că avem cunoștințele necesare pentru a proceda diferit și cred că trebuie să insistăm și nu s-a spus astăzi aici deloc că ar trebui uh, să investim mai mult în instituții de cercetare pentru o agricultură viabilă, nu să propagăm modelul vechi. E nevoie de instruire pentru tinerii fermieri. Trebuie așadar să existe instituții unde fermierii să poată învăța cum să-și organizeze producția, cum să-și gestioneze uh, activitate, pentru că, așa cum s-a spus, agricultura este o afacere până la urmă. Cred că aceste lucruri sunt esențiale pentru dacă, dacă, dacă dorim să schimbăm modul în care lumea se hrănește. Mulțumesc. Merci. Je donne la parole pour une réplique très courte à monsieur Herman. Dau, mulțumesc, dau cuvântul pentru o replică scurtă domnului Herman. Uh, Foarte pe scurt, pentru că domnul Navarro a făcut uh, referență la Oxfam. Oxfam uh, este angajat sau încearcă să se angajeze alături de sectorul privat ca să poată vedea care este contribuția acestuia pentru a-i ajuta pe micii producători, pe micii fermieri. Prioritatea pentru Oxfam este agricultura la scară uh, redusă și aș vrea să vă mai spun că Oxfam acum 10 zile a prezentat un raport asupra problemei acaparării pământurilor, deci noul val de, de mari achiziții de pământ și e, aveți acest raport în franceză și spaniolă și engleză și care ne arată un tablou foarte sumbru al realității, așa cum ne-a spus și domnul Nabaro, trebuie să încercăm să ne angajăm pe lângă sectorul privat și să vedem cum putem să găsim niște sinergii, dar e, trebuie să recunoaștem pe de altă parte și realitatea neagră a acaparării pământurilor. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Există un aspect de care nu se vorbește, dar care este foarte important în toate aceste negocieri. Este vorba aspect, de aspectul corupție și slăbiciune a instituțiilor, instituțiilor care face ca negocierile echilibrate să fie imposibile. Uh, cineva din public cere cuvântul, o doamnă care este în fața mea, într-o roche bej. Vă dau cuvântul pentru două minute. Yeah, I'm Natalia Alonso from Oxfam International. I would like to put a question to Mr. Salby from a... Din partea, uh, pentru uh, domnul Salvi uh, am o întrebare. Uh, ați spus că niciun fermier nu a fost uh, dislocat uh, în urma investițiilor pe care le-ați făcut dumneavoastră. E un lucru bun, uh, pentru că, așa cum spunea și uh, colega mea, avem uh, rapoarte de la Oxfam și alte organizații care arată că lucrurile stau cu totul altfel. Avem un caz în Uganda care a dus la evacuări masive a 20.000 de oameni care uh, se luptă în justiție pentru uh, cauza lor. Deci, uh, dată fiind, dat fiind faptul că e foarte greu să lucrezi cu micii fermieri și uh, există acea problemă a drepturilor de proprietate, întrebarea mea este care sunt sistemele, care sunt standardele pe care le folosiți pentru a vă asigura uh, Altima uh, și partenerii uh, că proprietarii nu sunt afectați în drepturile lor atunci când dumneavoastră faceți o investiție în agricultură. Mulțumesc! Monsieur Jacquet, vous avez la parole pour une minute. Domnule Jacquet, aveți cuvântul pentru un minut. Mulțumesc. Vroiam să susțin pe domnul Navarro în ceea ce a spus. Agricultura este cel mai important sector privat în țările pe cale de dezvoltare și atunci când credem în politicile publice avem nevoie să le concepem într-o eh, logică de parteneriat public-privat. Deci nu este public contra privat, ci eh, trebuie să ținem seama de marile întreprinderi și de drepturile concurenței, dar uh, Trebuie să concepem anumite politici adevărate, politici publice și modul de a utiliza inițiativa privată pentru a face să avanseze obiectivele acestor politici publici. Deci aceasta este marea provocare în materie de politici agricole agricole, inclusiv în țările noastre. Vom avea ocazia să reinventăm legătura între public și privat, care mi se pare foarte promițător și important. Trebuie să facem uh, față unor derapaje posibile și multe dintre deficiențele de care am vorbit azi de dimineață sunt deficiențe ale statului față de propria populație, înainte de a fi derapaje ale sectorului privat el însuși. Mersi. Mulțumesc, dau uh, cuvântul experților noștri și o să încep cu domnul Angus Selby, care trebuie să apere uh, poziția susținută de el în fața noastră. Thank you. Mulțumesc. Cred că primul argument pe care trebuie să-l aduc corespunde cu ceea ce am dorit să accentuez la începutul intervenției mele, și anume faptul că dezbaterea a devenit atât de polarizată încât degenerează deseori uh, în uh, această dihotomie, mici fermieri bine, marile întreprinderi rău. Situația nu este însă atât de distinctă, ceea ce am încercat și să vă explic. Uh, cred că avem nevoie de o susținere aliniată, coordonată pentru toate aceste sectoare diferite. Mesajul meu este acela că uh, sectorul micilor deținători de terenuri are nevoie de susținere chiar mai mare decât uh, întreprinderile mari, însă nu trebuie făcută cu o neglijare sau demonizare a sectorului privat organizat în întreprinderi mari. Sunt de acord că majoritatea ma- familiilor marginalizate din Africa sunt în Africa și că familiile care suferă de foame sunt tot acolo. <clears throat> Însă, realitatea este că în ultimii în următorii 20 de ani, majoritatea familiilor care uh, nu vor beneficia de securitatea alimentară se va afla la orașe. <clears throat> Și dacă nu uh, admitem această realitate, ne vom confrunta și atunci uh, din nou cu o mare dilemă. De aceea trebuie să privim uh, ambele fațete. Sunt de acord vis-a-vis -vis de a doua întrebare, reglementarea sectorului privat. Cred că este de la sine înțeles. Mesajul meu este acela că în ultimii 30-40 de ani am asistat la canalizarea un, a milioane de uh, euro în instituții publice cu diferite grade de succes și de responsabilizare. Mesajul meu este nu neglijați sectorul privat și uh, nu canalizați tot, tot sprijinul către sectorul public. Vis-a-vis -vis de întrebarea doamnei Strifler, cred că ați uh, înțeles greșit mesajul meu. Nu spun să neglijăm uh, agricultura de subsistență, ci uh, spun ca cineva care cunoaște situația lucrând de trei generații în Africa cu acești mici fermieri și credeți-mă, uh, știu cât de dificil este să produci uh, în fiecare an. Sunt foarte multe riscuri legate de vreme. Ceea ce am vrut să spun este uh, să vin cu o doză de realitate în această dezbatere, pentru că va fi nevoie și de sectorul uh, mare, la fel de mult cum este de necesar și sectorul micilor fermieri. Asta pentru <clears throat> a putea crea și un cadru în care micii fermieri să se poată dezvolta. În ceea ce privește comentariile prietenului nostru de Națiunile Unite, sunt de acord. Cred că trebuie să existe o distinție clară între ceea ce numesc eu investitor responsabil și speculanți de terenuri. Există exemple de grupuri care merg în Sudan sau Etiopia și acaparează sute de mii de hectare de teren arabil fără a-l dezvolta. Cred că trebuie această distinție clară între acei investitori privați responsabili care vin cu cunoștințele necesare în acest sector. Mi se cere să închei și de aceea voi sări la ultima întrebare din partea prietenii noastre de la Oxfam. Cred că, din nou, ne confruntăm cu o întrebare importantă. Sunt exemple de activități necurate în acest domeniu, însă există și exemple de activități uh, bune. Și Până la urmă, noi am fost uh, un fel de pionieri în ceea ce privește apărarea principiilor investițiilor responsabile, asta uh, respectând uh, normele Națiunilor Unite, rezoluția europeană în acest sens. Însă uh, uh, domeniul este unul uh, foarte dificil și de o importanță mult prea mare pentru a greși. Je donne maintenant la parole à monsieur Cotula. Da, un cuvântul domnului Cotula. Dau acum cuvântul domnului Cotu la trei minute. Mulțumesc. Aș dori să mă refer la aspectul polarizării dezbaterii. Eu cred că am avut aici o dezbatere constructivă. Dezbaterea este polarizată, însă în ambele sensuri. Dacă ne uităm la opinia oamenilor care uh, <clears throat> contează în țările beneficiare, beneficiare. Acolo se spune că e nevoie de agricultură la scară largă. Așadar, cred că trebuie să privim lucrurile din ambele perspective. Există dovezi uh, care arată că micii fermieri pot fi uh, competitivi și dinamici. Există o cooperativă în Ghana cu 60.000 de Uh, cultivatori de cacao care dețin uh, o parte importantă dintr-o societate britanică, uh, ceea ce arată că atunci când se creează condițiile necesare se pot obține și rezultatele vizate. Apoi s-a vorbit în această de dezbatere și de uh, multă penurie, dar acest lucru se datorează neglijenței. Uh, și uh, aspectele pot fi corectate. Multe agenții de dezvoltare încearcă să facă acest lucru. Apoi, uh, mai există și dovezi și argumente care arată că pot uh, exista și parteneriate care să ducă la rezultate uh, bune. Putem, există exemple bune, putem învăța din ele, atâta timp însă cât se respectă drepturile de proprietate, pentru că acest uh, lucru nu este posibil atunci când se poate achiziționa un uh, teren vast doar uh, cu câteva rânduri pe o hârtie. Pentru că altfel lipsesc uh, stimulentele necesare pentru micii fermieri. În ceea ce privește companiile europene la care ați uh, făcut uh, referire, care au investit aici. Unele sunt, au experiență îndelungată în agricultura de la tropice, altele au fost nou create. Numele nu sunt secrete, unele sunt publice, disponibile public însă nu este vorba de a arăta cu degetul, ci de a da argumentele necesare. Sunt uh, foarte multe contracte semnate, însă trebuie să vedem ce se va întâmpla și în ceea ce privește locuri de muncă și venituri. De asemenea, în ceea ce privește Etiopia și uh, Mozambicul, proiectele abia au demarat, au existat uh, obiective ambițioase Uh, președinta întrerupe vorbitorul. Și de acum uh, în cuvântul uh, pentru 3 minute doamnei ambasador. Mulțumesc! Permiteți-mi să vă dau trei exemple specifice din Malawi. Malawi este divizată între, în agricultura de subsistență și întreprinderi mari. Însă, problema securității alimentare a fost abordată de uh, fermierii mici. Guvernul a creat stimulente pentru a susține pentru ace- pe acești mici fermieri mai vulnerabili. Asta atât pentru uh, culturile necesare la intern, cât și pentru export. Însă, uh, e nevoie și de stimularea sectorului privat mai mare. Am vrut să subliniez doar acest exemplu. Da, într-adevăr, provocările sunt mai mari la nivelul femeilor mici. Noi folosim uh, sisteme pecuniare uh, uzuale în Africa, însă trebuie vorbit despre acest uh, lucru. Trebuie întărite, pe de o parte, drepturile de proprietate, dar pe de altă parte trebuie crescută și productivitatea pentru a permite investițiile. Însă, în ceea ce privește drepturile de proprietate, acolo uh, avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Pentru că ar trebui să uh, utilizăm uh, uh, sistemul uh, pecuniar bazat pe o, obiceiuri, uh, așa cum s-a instaurat în Africa în ultimele decenii. Și sigur că este nevoie și de investiții, trebuie să uh, creăm uh, condiții mai bune pentru populațiile locale, astfel încât ele se poată implica mai mult. Și nu în ultimul rând, există o serie de inițiative globale. Am vorbit de FAO, Banca Mondială, Națiunile Unite. Pledoaria noastră este ca, atunci când este vorba de Africa, să, se, să nu se mai ignore inițiativele regionale. Prin uh, consultări cu toți actorii s-ar obține rezultate mai bune. De aceea vă rog, da, atunci când este vorba de uh, programe internaționale, să țineți cont și de aceste inițiative locale. Mulțumesc foarte mult tuturor intervenienților și interpreților care au făcut ore suplimentare. Ne întâlnim cu toții la ora 15 pentru audieri cu comisarii noștri Pival și Cioloș. Pe curând!